again. Good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Vom relua lucrările noastre. Ședința cu ușile închise tocmai s-a încheiat. Call for your attention, please. You may take your seats. Vă rog să luați loc și să faceți liniște pentru a începe lucrările la următoarea parte a ședinței noastre deschise pentru toată lumea, și anume la punctul 10, dimensiunea europeană a sportului. E vorba aici de prezentarea unui proiect de aviz din partea raportorului, doamna Băscurt, iar comisia competentă este Comisia pentru Cultură. Este un raport din proprie inițiativă care are de-a face cu sportul european, impactul său economic și social și, de asemenea, anumite aspecte care sunt de competența comisiei noastre, a Comisiei Libe. Vom da cuvântul raportorului doamnei Boscurt. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport din proprie inițiativă în legătură cu dimensiunea europeană a sportului este în conformitate cu articolul 65 din tratatul de la Lisabona și aceasta nu oferă o competență specială pentru sport. Rolul comisiei noastre, a Comisiei Libe, este foarte important când vorbim despre astfel de chestiuni, în special dacă e vorba de corupție și de fraudă în sport, de manipularea rezultatelor sau de spalarea banilor. Am observat că în țările Europei, eh, europene suntem confruntați cu astfel de probleme și, de altfel, nu numai în țările europene, ci și în afară. Există problema traficului cu minori și lupta împotriva discriminării. Toate aceste aspecte sunt extrem de importante. Iată de ce am luat legătura pentru acest raport cu Comisia Europeană, cu Consiliul, cu Comitetul Olimpic European și sindicatele din domeniul sportului, de asemenea organizații ale societății civile, toate asociațiile care sunt uh, asociate uh, federațiilor europene de sport, de asemenea Eurojust și ceilalți actori implicați. Ați auzit că există foarte multe elemente pe care le-am citat, așa că va trebui să facem o alegere între ele, așa cum puteți observa și în textul pe care vi l-am prezentat. În ceea ce privește restul paginilor, cred că cea mai bună formă este aceea de a recurge la amendamente. Am ales până la urmă frauda în sport, uh, modalitățile de dopaj și până la urmă ceea ce observăm este că acestea sunt temele de actualitate care au consecințe foarte grave asupra sportului. Toate aceste practici uh, mafiote, spălarea de bani, aranjarea rezultatelor dinainte, toate aceste lucruri sunt foarte importante. Eu am propus mai multe măsuri prin care statele membre ar trebui să prevadă în dreptul penal o definiție a fraudei în domeniul sportului, iar Comisia ar trebui să prezinte o abordare globalizată pentru aceasta. astfel încât aranjarea meciurilor, de exemplu, care este sancționată în anumite state, să fie sancționată peste tot, pentru că deocamdată acest lucru nu se întâmplă. Aceasta înseamnă că deseori vinovații nu sunt sancționați sau sunt sancționați foarte puțin și comisia ar trebui să includă toate aceste aspecte ale fraudei în sport în documentele pe care le redactează. Comitetele sportive de multe ori angajează actori terți care organizează aceste meciuri, care sunt responsabile de ceea ce se întâmplă, de aranjarea meciurilor și așa mai departe. De exemplu, ce s-a întâmplat în Thailanda, organizații din Thailanda care organizează meciuri, de exemplu, în Uniunea Europeană sau organizații ruse uh, care au comportamente destul de bizare. Organizațiile sportive ar trebui să aibă relații mai bune cu Europolul, de exemplu, și cu alte agenții europene. Europolul ar trebui să aibă echipe de anchetă comună pentru a face toate anchetele necesare atunci când este cazul. Tot acest lucru se face deja într-o bună parte din țările europene. A existat un caz recent în Finlanda unde niște persoane au fost arestate într-o rețea uh, de criminalitate organizată finlandeză. Și e vorba aici de aspecte judiciare care au intervenit. Există și un alt lucru pe care l-am lăsat deoparte și pe care vreau să-l menționez aici. Este vorba de un acord obligatoriu între asociațiile sportive pentru a asigura că sportul și toate organizațiile implicate vor avea niște practici sănătoase și pentru a spori încrederea persoanelor în sport. Și acum pentru a reveni la raport. Frauda în sport nu este singura problemă. Drepturile și libertățile sportivilor sunt de asemenea importante. Problema minorilor, a discriminării uh, în toate sporturile implicate. și, de exemplu, care este limita pentru a putea defini dopajul, ce este dopajul și ce ar putea fi tolerat. În viitorul apropiat va trebui să definim și mai bine acești parametri pentru ca lucrurile să fie foarte clare. Activitățile sportive profesioniste pentru minori, de asemenea, sunt importante. În anul 2010, de exemplu, au fost angajați 1100 de minori în calitate de profesioniști. Și se pare că acest lucru ar trebui să fie limitat și ar trebui să fie permis doar în situații absolut excepționale. Până acum nu s-a aplicat niciun fel de clauză de excepționalitate în ceea ce privește jucătorii minori. Deci, dacă apare acest fenomen, ar trebui ca fiecare caz în parte să fie analizat în mod excepțional. Până acum nu există nicio limită pentru că oricine poate reprezenta un sportiv. Toată lumea poate fi uh, managerul unui sportiv. Însă pentru aceasta avem nevoie de un cod de conduită, un cod de bune practici pentru a pune capăt discriminărilor în domeniul sportului. Comisia trebuie să susțină mai multe acțiuni, însă mă întreb ce ar putea face Comisia pentru ca Europa într-adevăr să devină lider și pentru ca sportul să uh, reprezinte o, posibilitatea de a lupta împotriva xenofobiei și a rasismului. Sper că prin acest aviz și prin amendamentele care vor veni să ajungem la un text foarte bun. Mulțumesc, deschidem acum dezbaterea. Dacă cineva dorește să contribuie, e vorba de dimensiunea europeană a sportului. Domnul Papa Nicolau, vă rog. Asta, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului doamnei Boscurt și aș vrea să spun că sunt absolut de acord cu tot ce a spus în această prezentare. Și aș vrea să mă alătur dânsei în ceea ce privește comentariile referitoare la fraudă și la corupție în sport. În ultimele luni, știm cu toții, Grecia a trecut printr-o situație foarte gravă și asemănătoare din acest punct de vedere pentru că existau anumiți membri ai unor echipe care aranjau meciurile dinainte, falsificând rezultatele sau uh, pariurile care se făceau în alte țări. Bănuiesc că acest lucru se întâmplă și în afara Greciei. Această acest caz a ajuns însă în instanță și problema cea mai gravă e că toate aceste persoane aveau foarte multe relații cu federațiile naționale de fotbal. Erau de asemenea în legătură și cu persoane din uh, justiție. Și foarte mulți spuneau și cereau să existe niște inițiative mai clare la nivel european în acest sens și că ar trebui să existe niște norme foarte clare de control, de monitorizare a unor astfel de cazuri pe viitor. Aceasta pentru ca sportul să funcționeze mai bine. Așa că raportul acesta a sosit la momentul potrivit. Avem acum tratatul de la Lisabona și cetățenii așteaptă foarte multe de la noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte comentarii, atunci stabilim termenul pentru depunerea amendamentelor. Din câte am înțeles, este vorba de data de 2 septembrie până la orele 18. Toată lumea este de acord? Foarte bine, atunci trecem mai departe la punctul 11 și anume modificarea codului de frontieră Schengen și a Convenției de implementare a acordului Schengen. Vom avea o prezentare a comisiei. Raportorul este colegul nostru, domnul Papa Nicolau. În urmă cu câteva luni, Comisia a adoptat o propunere de modificare a codului de frontieră al Schengen și a Convenției Schengen. Vom auzi această prezentare, care a fost uh, foarte controversată încă de la început, această propunere a Comisiei, și după aceea vom avea comentarii din partea raportorului, a președinției poloneze și din partea membrilor însă se pare că trebuie să așteptăm să vină reprezentantul comisiei, care nu a ajuns încă în sală. Pentru că de data aceasta ne-am uh, grăbit și mai avem 10 minute, practic, până la ora prevăzută. Așa că vom face o scurtă pauză de 10 minute, dacă toată lumea este de acord. Așa vom permite comisiei să ajungă la timp. Cred că este corect să facem așa, pentru că, practic, ceea ce este important la acest punct este prezentarea comisiei, așa că ar trebui să-i dăm cuvântul întâi comisiei. O pauză de 10 minute. Okay. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Dragi colegi, reluăm ședința. După cum știți, în general suntem în întârziere, dar de data aceasta n-a fost cazul, din potrivă, Eram în avans, așa că iată am avut o mică pauză. Și acum putem începe lucrările noastre. Salutăm prezența comisiei aici, care va face prezentarea propunerii de modificare a codului frontierelor Schengen și a Convenției de implementare a acordului Schengen. Salutăm prezența reprezentantului comisiei, și după intervenția comisiei îl vom asculta pe raportor, pe domnul Papa Nicolau. Thank you very much. Mrs. Mrs. Monica Moshammer, I understand. Yeah. Din câte am înțeles, doamna Monica Marșamer. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îmi cer scuze, am încercat să ajung mai devreme, dar n-am reușit. Însă am să fiu foarte concisă. Uh, și precisă în același timp în ceea ce privește modificarea codului frontierilor Schengen și a Convenției Schengen, așa cum a fost adoptată în martie. Vreau să subliniez încă de la început că e vorba de o modificare a codului frontierelor care a fost adoptată în martie și aceasta ținând cont de cererea Consiliului European din iunie. Comisia va ține cont de această cerere și va face o propunere în septembrie, însă deocamdată nu e vorba de modificarea codului frontierelor în urma cererii făcute de Consiliu în iunie. Deci acum să revenim la conținutul acestei propuneri făcute în martie, deci înaintea Consiliului. E vorba de modificarea codului frontierelor Schengen după 5 ani de aplicare a acesteia. Este prima oară când am avut ocazia să facem acest lucru, să facem o evaluare, să vedem dacă se pot realiza îmbunătățiri. Comisia a pregătit și două rapoarte în ceea ce privește controlul frontierelor interne și a tras concluziile necesare. Concluziile în ceea ce privește experiențele practice acum sunt uh, transferate în această modificare care a fost prezentată. Este o nouă inițiativă politică, deci orice idee de crearea unui sistem de înregistrare a călătorilor sau uh, de intrare și ieșire în urma cererii uh, Consiliului n-au nimic de a face cu această modificare tehnică a codului de frontiere. E vorba de o modificare care va veni ulterior. În spatele acestei modificări se dorea să se elimine birocrația și să se faciliteze și mai mult uh, trecerea frontierelor externe. Principalele schimbări care au fost propuse au de-a face cu aspecte orizontale, adoptarea la tratatul de la Lisabona, deci în text se fac referințe la Uniunea Europeană în loc de Comunitatea Europeană, de asemenea s-a făcut referință la vechile proceduri de comitologie, acum s-a trecut la procedurile din tratatul de la Lisabona. În acordul interinstituțional există un acord în ceea ce privește actele delegate și acestea sunt preluate în, modificare, în modificarea propusă. O a treia modificare orizontală este aceea de aliniere cu alte legislații europene care au apărut între timp, de exemplu codul vizelor sau uh, directiva asupra repatrierii. Acestea se află în articolul 5 al codului frontierelor, în ceea ce privește documentele de călătorie sau la articolul 11 atunci când este vorba de șederea unei persoane în cadrul directivei de repatriere și de asemenea se fac și actualizările necesare în ceea ce privește regulamentele statistice. Iată deci modificări necesare pentru a ține cont de legislația europeană care a fost adoptată între timp. Acum referitor la conținut. Vom sublinia cele mai importante aspecte. Noi doream să eliminăm birocrația și acesta este motivul pentru care am inclus cargoul intern care nu va mai fi supus mecanismului de control la frontiere și va exista un control al persoanelor la frontiere. Deci nu va trebui să fie prezentat documentul de călătorie de fiecare dată la frontieră atunci când se trece frontiera. Am considerat că acest lucru ar putea fi util, dar nu este obligatoriu să avem, de exemplu, căi separate pentru călători care nu au nevoie de viză, astfel încât fluxul de trecere a pasagerilor să fie facilitat la punctele de trecere a frontierei. Am făcut o referință expresă la formarea vameșilor de frontieră prin grupuri specializate, astfel încât să se identifice cu ușurință acele persoane care ar putea fi victime ale traficului de ființe umane. Deci pentru a-i sensibiliza pe aceștia față de această problemă. Și un ultim aspect, Comisia consideră că obligația de raportare poate fi abolită pentru că, de fapt, în practică, aceasta a fost utilizată oricum de statele membre. Un alt punct important este crearea unor reguli pentru stabilirea unor puncte de trecere la frontiere între statele membre și țări terțe. Acest punct nu fusese prevăzut inițial în codul frontierilor Schengen, în mod inițial, și pentru a-l introduce a trebuit să creăm noi sinergii. Și vreau să subliniez aici că nu e vorba de faptul că un stat membru controlează sistemul de intrări și ieșiri al unui stat terț, deci că ar fi responsabil de acest mecanism. E vorba de a avea pur și simplu infrastructura necesară de o parte a frontierei, astfel încât persoanele să nu trebuiască să se oprească la frontiera de două ori, de exemplu între teritoriul polonez și cel ucrainian. Însă pentru a avea un astfel de punct de trecere unic la frontiere, e nevoie de reguli foarte concrete. În special pentru a garanta drepturile la procedura de azil și în ceea ce privește procedurile realizate în statul terț. De asemenea, e nevoie și de protecție juridică atunci când se realizează aceste controle la frontieră. Acestea sunt principalele schimbări pe care le-am propus și sper să avem o dezbatere foarte utilă. Vă mulțumesc! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Așa să mulțumesc de asemenea Comisiei pentru această prezentare. Aș vrea să fac niște comentarii suplimentare față de ceea ce s-a spus aici. E vorba de o inițiativă a Comisiei care dorește să uh, actualizeze codul frontierelor Schengen, un cod care uh, a fost uh, elaborat în 2006. Iată, au trecut 5 ani de atunci și ținând cont de schimbările legislative care au apărut între timp, în special prin noul tratat de la Lisabona sau prin codul vizelor din 2009 sau de asemenea prin alte alte acte legislative referitoare la documentele de călătorie, noi am dorit să actualizăm acest cod al frontierelor pentru ca el să fie la înălțimea așteptărilor și pentru a face față exigențelor care apar la fața locului. În primul rând, ar trebui să clarificăm următorul lucru. Această comunicare a Comisiei este din luna martie 2009 deci, înainte de uh, toate evenimentele la care am asistat în ultimele luni. În special în ceea ce privește schimbările uh, fluxurilor migratorii care vin din nordul Africii spre Italia și uh, trecerea frontierelor din Italia spre Franța problemele care au apărut sau poziția Danemarcei față de acest flux migratoriu. Toate aceste lucruri au fost după aceea dezbătute la Consiliul de Ministri, s-au făcut de asemenea declarații referitoare la inițiativa care uh, apăruse în legătură cu excepțiile care ar putea fi făcute în cadrul codului Schengen. Însă trebuie să recunoaștem un lucru pe care l-am uh, recunoscut cu toții și l-am susținut cu toții de la început, și anume acest uh, cod al frontierelor Schengen. Acest achi comunitar este important pentru noi toți și, de asemenea, procesul de extindere a zonei Schengen prin uh, intrarea a doi noi state membre, Bulgaria și România. N-am primit încă un răspuns în acest sens. Așteptăm în continuare răspunsul Consiliului să vedem dacă cele două state îndeplinesc sau nu condițiile necesare pentru a intra în zona Schengen. Însă lăsând deoparte toate aceste detalii tehnice pe care, bineînțeles, va trebui să le cizelăm, Cred că ar trebui să ținem cont de contextul în care ne aflăm la ora actuală. Cetățenii europeni așteaptă un răspuns foarte clar din partea noastră și aș vrea ca lucrurile să fie foarte clare încă de la început. Când avem în față un astfel de raport și atunci când afirmăm că majoritatea modificărilor sunt de natură tehnică, aceasta nu face decât să ne ajute să ajungem la un consens mult mai ușor și sper de aceea să nu existe foarte multe divergențe de tip politic. Însă Parlamentul European, cred că dacă Comisia și Consiliul doresc să ne spună ceva mai mult în legătură cu calendarul de modificare a noului cod, ținând cont de comunicarea făcută de Consiliu în această vară sau în legătură cu comunicarea pe care o așteptăm pentru la toamnă, lucruri care n-au de-a face cu acest raport și mă refer aici la gestiunea inteligentă a frontierelor, cred că toate aceste informații ar putea fi foarte utile pentru noi pentru a putea elabora propriul nostru calendar în funcție de răspunsurile primite de la Comisie și Consiliu. Cu toții suntem de acord că prin această comunicare dorim să reducem birocrația, să accelerăm procedurile și așa mai departe. E adevărat că au existat probleme, s-au făcut multe rapoarte și evaluări. În urma acestora am uh, văzut care sunt concluziile și acestea au fost deja dezbătute la Parlamentul European. Și aceasta și grație expertului pe care îl avem aici la Parlamentul European, care din păcate astăzi nu se află aici cu noi. E vorba de colegul Coelho. E adevărat, e vorba de detalii tehnice care au fost prezentate foarte bine de către reprezentanta Comisiei. Nu vreau să revin asupra acestora, dar aș vrea să fac un alt comentariu. Și acesta este ultimul comentariu referitor la aspectele de natură tehnică. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. În această primă modificare există două articole fundamentale. Primul referitor la schimbarea făcută în codul frontierelor Schengen și al doilea articol se referă la eliminarea unui articol în cadrul unui alineat. Deci e vorba de două articole implicate în Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen. E vorba de două elemente fundamentale, aceste două schimbări pe care ar trebui să le facem. Noi trebuie să spunem clar Comisiei și Consiliului că, ținând cont de achiul Schengen, pe care dorim să-l menținem în măsura posibilului. Bineînțeles că nu dorim o mai mare birocrație, dorim din potrivă o accelerare a procedurilor, aceasta în beneficiul cetățenilor europeni, pentru că aceștia să poată călători fără probleme, însă că în același timp dorim să avem niște frontiere sigure, în special frontierele externe. Iată de ce E atât de important să cooperăm între noi, între toate statele membre și doar în felul acesta ne vom asigura că teritoriul Uniunii Europene va fi pe viitor un loc mai sigur pentru noi toți. Și sper să nu avem de-a face cu situații ca cele prin care am trecut în ultimele luni pe viitor. Aștept și reacțiile dumneavoastră și îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră, Comisiei, a Parlamentului, să redactez un raport care să fie la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul președinției poloneze din partea Consiliului. Domnul Miroslav Hațic este reprezentantul președinției. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă numesc Miroslav Novacek. Sunt uh, consilier și reprezentant al Republicii Polonia la Uniunea Europeană. Mă ocup de protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și de aceea amendamentele la codul Schengen intră în competențele mele. În iunie 2011, Comisia a și a prezentat opiniile la, privind amendamentele la codul Schengen și Convenția și după aceea s-a ținut o discuție generală. După discuție am ajuns la următoarele concluzii. Statele membre sunt de acord că există nevoia de a amenda codul Schengen. În iulie 2011, o prima întâlnire, prima ședință a grupului special pentru controlul frontierelor a fost organizată sub președinția poloneză și a fost și o primă lectură a textului și după aceea s-au planificat cinci uh, întâlniri. Următoarea va fi pe 15 septembrie, uh, următoarea după aceea pe 15 octombrie, pe 17 noiembrie și pe 8 decembrie. Acesta este calendarul. În decembrie, la sfârșitul președinției poloneze, Vom prezenta un raport al activității grupului de lucru privind amendamentele la codul Schengen și la convenție. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să vă spun că președinția poloneză va fi foarte activă pe această reglementare extrem de importantă și vom păstra contactul cu Parlamentul European, vom ține întâlniri uh, regulate cu raportorul, domnul Papa Nicolau, iar obiectivul nostru comun este să realizăm cât mai mult progres uh, posibil. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, vă mulțumesc. Am văzut câțiva colegi care vor să ia cuvântul. Începem cu doamna Boțcurt. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru această prezentare. Am câteva întrebări în legătură cu propunerea. Dați-mi voie să încep cu o întrebare uh, în ce privește punctele 1, 2, 1 și 1, 2, 2. Acolo se spune că din motive practice regulile uh, privitoare la momentul în care se pot face verificările uh, se pot schimba. Întrebarea mea este de ce consideră Comisia că e necesar așa ceva și în ce măsură de, extindeți, ca să spun așa, aceste posibilități și care sunt motivele practice? Înseamnă asta că vor, va crește numărul de, con, de controle la frontieră sau nu? M-ar interesa foarte mult să știu asta. Și apoi, de asemenea, se spune că persoanele de pe navele de croazieră nu vor fi supuse unor verificări sistematice. Asta înseamnă însă că totuși uh, Poliția de frontieră poate face controle pe aceste nave pe baza legislației uh, legate de uh, securitatea națională, deci e vorba de legislație națională. Și pregătirea, formarea uh, vameșilor și a poliției de frontieră este prevăzută în, uh, în text dar uh, se referă doar la aspecte legate de sensibilizarea acestora în legătură cu persoanele traficate și cu persoane care au nevoie de protecție. Vorbim de schimbarea codului uh, Schengen, dar și de prevederile de implementare. <clears throat> Cred că ar fi util dacă Comisia ar putea să ne spună exact ce intențiare, pentru că prevederile de implementare uh, nu par să se schimbe. Și atunci, care sunt aceste schimbări și cum uh, se plasează ele în relație cu alte schimbări ale codului Schengen pe care le-am discutat în Parlamentul European? Și ultima mea întrebare se referă la acordurile bilaterale și la modul în care acestea vor funcționa în practică, pentru că totul sună ca și cum ar fi foarte complicat dacă fiecare țară uh, poate să facă ce vrea. Aș vrea să știu exact cum, cum va funcționa mecanismul. Mulțumesc, uh, domnul Kirchhoff. Bună ziua, domnule președinte. Vreau să fac unul sau două comentarii în legătură cu aspectele uh, extrem de importante ale activității Comisiei, pentru că foarte clar uh, s-a spus de la început aici că nu suntem aceeași Uniune care eram în 2006. Sigur, aveam, am avut uh, problemele legate de, la, de tratatul de Lisabona, schimbările prin venirea noilor membri, s-au schimbat lucrurile și situația începește imigrația, uh, și traficul de ființe umane, uh, există presiuni care vin din, din Africa de Nord asupra noastră și așa mai departe. Deci propunerea comisiei mi se pare destul de timidă. Sigur, unii oameni ar putea să-mi spună, vezi de treaba ta, domnul Kirchhoff, pentru că Marea Britanie nu face parte din Schengen. Eu am fost totuși ministrul frontierelor în uh, Marea Britanie și Uh, sunt uh, dispus să vă dau sfaturi, poate veți fi mai interesați de ele decât a fost ultimul guvern din Marea Britanie de aceste sfaturi ale mele. Și cred că e important și pentru Marea Britanie să existe un bun acord Schengen și frontiere europene solide, ca și pentru orice altă țară. Așadar, ce am de spus foarte repede, domnule președinte, este că Evident, această inițiativă se ocupă de multe probleme minore, se face acordul între definiții și așa mai departe și se armonizează unele legi, dar include această inițiativă și cereri imposibile, cum ar fi să raportezi pe uh, resortisanții din terțe țări intrați în mod ilegal. Dar nu sunt sigur cum poți să faci asta dacă ai un sistem cu frontiere deschise. Pentru că problema reală este nevoia unei reforme radicale a Schengen, în același fel în care Marea Britanie, de exemplu, își examinează cu mare atenție acum uh, situația frontierelor și pentru a face față mai bine amenințărilor moderne. Avem nevoie de o reformă serioasă dacă vrem ca Schengenul să fie potrivit pentru secolul 21 și cred de asemenea că există și provocări juridice și tehnice foarte mari care vor, cer, care vor cere ele însele o reformă a sistemului Schengen. De exemplu, sistemul de armonizare a vizelor, frontierele electronice, sistemul de intrare și ieșire al Uniunii Europene, uh, programul de uh, uh, călători înregistrați, de asemenea acordul uh, privind uh, registrul, uh, registrele cu numele pasagerilor. De asemenea, să nu uităm de faptul că unele state membre au reintrodus controlele la frontieră și cred că nu e suficient doar să criticăm pe francezi sau pe italieni pentru atitudinea lor. E important e că ei au ridicat niște probleme care preocupă pe mulți europeni și nu poți să spui pur și simplu așa că trebuie să dispară problemele astea, să, să le ignorăm și să urmăm principiile Schengen. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să reflectăm aceste schimbări, să înțelegem aceste dificultăți și să pornim de jos în sus să vedem care sunt provocările unei uh, politici de, a frontierelor deschise și să uh, facem față acestor provocări. Dacă asta vrea să facă Comisia, domnule președinte, dacă ea vrea așadar să colaboreze cu statele membre care au multe preocupări și îngrijorări și chiar și cu state care nu sunt membre, cum e Irlanda sau Marea Britanie, atunci eu aș fi un susținător al acestei inițiative. Cei din Marea Britanie care au atitudine negativă față de Schengen spun toată chestia asta este o mizerie, bine că avem noi eh, frontierele noastre. Ei, asta e atitudine prostească și naivă, pentru că toți avem nevoie să protejăm frontierele Europei și să ne asigurăm că putem dezvolta democrațiile europene într-un mod care ni se potrivește cel mai bine. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nedelceva. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, Mulțumesc și raportorului Papa Nicolau pentru prezentarea pe care a făcut-o cred că un regulament ar fi un pas înainte în managementul integrat al frontierelor și în facilitarea uh, traficului de cetățenilor europeni peste frontiere. Am auzit multe detalii despre chestiuni tehnice, despre condiții speciale, uh, Eh, echipe de salvare eh, transfrontaliere, toate sunt pozitive. Colaborarea gărzilor de frontieră este un element foarte important al acestei propuneri, așa că aș cere Comisiei să ne dea mai multe detalii e, eh, privitoare la pregătirea gărzilor de frontiere, mai ales Uh, atunci când este vorba de minori și de victime ale uh, traficului de persoane. Minorii neacompaniați reprezintă o problemă complicată și devine tot mai relevantă uh, pentru managementul frontierelor. Există și o altă uh, provocare, migrarea copiilor dintr-un stat membru către altul. Ei sunt expuși exploatării, abuzului, se află într-o situație de risc. Așa că pregătirea uh, personalului trebuie să acopere aceste uh, aspecte uh, și să împiedice exploatarea copiilor și a cetățenilor. În raportul domnului Coelios am remarcat o atitudine uh, pozitivă și uh, sub sprijin poziția domnului Papa Nicolau în uh, privința managementului tehnic, care nu trebuie să ducă la o instrumentalizare. Vă mulțumesc! Vorbitorul următor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să subliniez că suntem, desigur, de acord cu aceste amendamente tehnice care trebuie efectuate uh, reglementărilor, suntem deci de acord. Reprezentanta Comisiei a uh, menționat aceste uh, amendamente încorporând și uh, hotărârile Curții Europene de Justiție și aș fi dorit să ascult aici comentarii uh, în această privință. Uh, uh, chestiunea obligativității raportării călătorilor din terțe țări care se deplasează dintr-un stat în altul este importantă și aș dori să aud propunerile Comisiei. Sunt în favoarea abolirii acestei obligații de a raporta și am dorit să uh, auzim care este în această privință uh, și poziția celorlalți. Am uh, și eu o întrebare pentru reprezentantul președinției. Aș dori să aud de la dumneavoastră dacă există intenția de a se discuta schimbări în procedura eh, reintroducerii temporare eh, a controalelor la frontiere. Deci așteptăm să auzim noutăți de la dumneavoastră dacă se discută această problemă. Mulțumesc! Să uh, ascultăm o primă reacție a reprezentanților uh, Comisiei și uh, președinției. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Da, după cum am încercat să explic adineauri, aceste amendamente sunt niște amendamente tactice. Sigur că între timp noi discutăm necesitatea de a se întări și mai mult zona Schengen și aceste lucruri se află în comunicarea Comisiei din luna mai. În luna iulie s-a comentat uh, Uh, în, cu, cu ocazia Consiliului din iunie uh, despre necesitatea de a se întări uh, zona Schengen și mecanismele pe care le implică discuția va fi reluată în septembrie, în curând veți avea, veți avea pe masă materialele. Așa că, firește, Uh, între timp situația s-a schimbat destul de mult. Uh, textul pe care l-am adoptat în martie îl veți avea în curând. Uh, problemele sigur vor fi abordate altfel și Comisia va reveni asupra lor în luna octombrie. La întrebările precise privitoare la propuneri, sigur că nu avem uh, la dispoziție toate datele pentru a clarifica lucrurile, dar uh, schimbările privitoare la transportul pe calea ferată uh, sigur, de ori de câte ori o, o persoană traversează o frontieră, îi va fi supusă unui control. Mă tem că chestiunea croazierelor nu poate fi rezolvată prin trainingul personalului. Sigur, însă că acest, acest training ca, care se adresează gărzilor de frontieră prevede și situația unor grupuri de turiști sau unor grupuri care au nevoie de protecție. Deci Frontex este organizația care organizează aceste cursuri de pregătire. Uh, preocuparea noastră este să subliniem importanța unor asemenea cicluri de pregătire și a unor programe adecvate. În privința comitologiei, referința la articolul 32 și 33 s-a prevăzut anterior să se rezolve prin comitologie apoi a fost înlocuit printr-un număr de acte delegate și referirea este la delegația care s-a dat comisiei să ajungă la încheierea unor acorduri. Și în fine, pentru a asigura faptul că noile acorduri vor respecta prevederile? Comisia va examina textul lor înainte ca ele să fie încheiată. Sper să fie răspuns tuturor întrebărilor. Dacă mai sunt, vă stau în continuare la dispoziție. Mulțumim. Acum domnul care reprezintă președinția poloneză. Au fost chestiuni specifice adresate de doamna Stanoca. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Președinția poloneză se va concentra pe, pro, pe propunerea comisiei și vom uh, lucra strict conform care calendarului prevăzut în privința mecanismului pentru uh, controle la frontierele externe. Acest aspect intră deja în actualul cod al frontierelor Schengen și până la o nouă propunere nu vom aborda această temă. În fine, uh, un comentariu final din partea raportorului. Uh, mulțumesc foarte mult reprezentanților Comisiei și Consiliului. Aș spune că e limpede că noi toți încercăm să ajungem la aceeași concluzie și anume că trebuie întărit spațiul Schengen. Uh, vrem să ne asigurăm că este respectat achiul și nu vrem să uh, periclităm ce s-a realizat până acum. În sensul acesta și cu aceste modificări care, repet, doresc să armonizeze textele din ultimii 15 ani și să le confere o uh, uh, mai mare Uh, rigoare, să pun accentul pe ceea ce s-a schimbat în acești ultimi ani, uh, în rapoartele precedente ale Parlamentului și țin să uh, subliniez cu contribuția domnului Coelho, specialistul nostru, Parlamentul a luat act de situația în care ne aflăm, de mediul în care acționăm și sper că vom putea urma uh, linia precizată de domnul Coelho. Mulțumesc, spune președintele. Uh, acum uh, raportorul prezintă proiectul uh, prezentat în ultima sesiune a uh, Comisiei Libe. Putem trece, deci, la punctul 12, care privește revizuirea politicii europene de vecinătate. Uh, depunerea uh, amendamentelor s-a decis uh, să, în luna mai, în urma de, în mm, raportului comisiei, să se ceară un aviz și avem un uh, raportor în prezenta doamnei, uh, în persoana doamnei Flot, care este de față și avem uh, ocazia să ascultăm câteva comentarii. De acord, doamn, spune doamna Flot, mulțumesc domnule președinte, efectiv prezentarea uh, acestei contribuții modeste ca dimensiuni, fiindcă ni se cere să ne exprimăm într-o mie ceva de caractere pe o temă atât de complicată, uh, deci, în urma mișcărilor populare din sudul Mediteranei, Comisia a produs un număr de comunicări, mai ales uh, trei în luna martie, din care două, uh, uh, una din ele se referă la materia de care ne ocupăm în această comisie, adică chestiunile legate de migrație, mobilitate, justiție și afaceri interne deci, uh, această contribuție va trebui să uh, adune uh, rezultatele muncii noastre cu domnul raportor Mario David în ceea privește sudul Mediteranei pentru a uh, garanta înscrierea lor în raportul de inițiativă final pe care îl va uh, prezenta colegul Siviec la Comisia de Afaceri Externe. Deci mă voi uh, limita la chestiuni de mobilitate și de migrație, uh, făcând observația că uh, noua situație din sudul Mediteranei influențează se datorează în mare parte politicii represive în perioada anterioară și un lucru foarte supărător pentru Uniunea Europeană este că o parte importantă a politicii Uniunii se sprijina pe aceste mâini de fier în anumite zone din sudul Mediteranei. Această politică este acum zguduită de ceea ce se întâmplă și trebuie să mergem înainte, să încercăm să gândim mobilitatea între cele două maluri ale Mediteranei, uh, să reușim să creăm o situație în care toată lumea câștigă, bazată pe drepturile emigraților și uh, să ajungem la concluzia că dreptul la mobilitate ar putea fi considerat un drept esențial al omului care face, uh, să spunem așa, parte din pachetul democrație și democrație și drepturi ale omului. Uh, acest lucru e sugerat în paragraful unu-doi din această contribuție. Apoi, s-ar put, am putea să ne punem întrebări cu privire la legătura care conține multe aspecte pozitive și voluntariste în materie de mobilitate. Cu toate astea, acest pachet de interdependență uh, revendicat de Uniunea Europeană trebuie deci să punem sub semnul întrebării această interdependență și să evaluăm, așa cum Comisia a evaluat acordurile de readmisie comunitare care sunt negociate și aplicate de câțiva ani și rezultatele acestei evaluări, ați aflat ca și mine, uh, ridică, ridică enorm de multe chestiuni și semne de întrebare. Cu toate astea, uh, uh, migrație legală, migrație ilegală, readmisie, Uh, trebuie să mm, ajungem la concluzia că uh, mm, migrația legală e un fel de recompensă pentru serviciile uh, aduse în domeniul migrației ilegale. Trebuie, deci, cred, să fie reevaluată această evaluare și despre acest lucru este la aliniatul 1.3. Mai sunt și probleme de traducere aș dori ca valoare de etalonaj să fie înlocuită pur și simplu de criteriu în ceea ce privește ă, cererea Comisiei de a orienta finanțările în direcția protecției drepturilor emigranților, ă, aș spune, aș folosi verbul a prioriza, Uh, ca să nu îi uh, lăsăm dreptul să mm, susțină uh, proiecte care nu ar proteja drepturile migranților, cum pare să sugereze traducerea în limba franceză a acestei fraze. Apoi, aliniatul 6 e mai general, dar cred că este foarte important și se referă la domenii de acțiune foarte importante. E vorba de mecanismul de aplicare și de rolul societății civile în evaluarea și punerea în practică a unor obiective și criterii pentru că în noua abordare a politicii de vecinătate, acesta este un element fundamental care condiționează credibilitatea unei uh, politici uh, maximaliste și uh, cred că apelul la societatea civilă este determinat. Domnul Leon s-a exprimat în această Uh, privință și pare să împărtășească uh, acest punct de vedere. La aliniatul 3, cred că trebuie să spunem lucrurile, uh, cum spune și proiectul Comisiei AFET, să se meargă către o liberalizarea vizelor, deci către o zonă fără viză. E vorba de o politică treptată treptată, graduală, convingătoare și cred că astăzi, cu o țară ca Tunisia, am putea să avansăm în această perspectivă. În fine, și ca să închei, ă, în ansamblul evenimentelor dramatice care au punctat gestionarea, sau mai bine zis, lipsa de gestionare a fluxurilor migratorii legate de Libia, Uh, numărul uh, imens de refugiați în Tunisia sau în Egipt, uh, refugiați care nu se pot întoarce în țările de origine și care se află instalați, dar într-o situație foarte precară în țările noastre europene, vasele cu refugiați care s-au scufundat și din cauza cărora mulți oameni au murit înnecați în Mediterană, exact când portavioane europene au trecut prin imediată apropiere fără să le dea ajutor, cred că trebuie să cerem uh, o anchetă pentru că uh, Mm, trebuie să creăm mecanisme care să răspundă mâine uh, îngrijorările noastre privitoare la salvarea în largul mării și programe de reinstalare care trebuie neapărat activate. Apoi, mai există o referință la un acord între autoritățile italiene și cele libiene. Asta pune mai multe probleme. Comisia mi-a răspuns că nu avea cunoștință de acest uh, acord, pe care, al cărui text nu-l cunoaște. Am pus această întrebare și altor interlocutori care și ei spun că n-au citit textul, deci poate că ar trebui să găsim o formulare care să dea seama de faptul că acest uh, acord, dacă informația e corectă, nu a fost pus la dispoziția publicului sau a parlamentarilor, deci că nu s-a efectuat un control democratic asupra lui. Uh, amendamentele urmăresc să densifieze textul. Uh, nu știu dacă îmi voi exercita și eu acest drept de a amenda textul, Iată, uh, am spus tot ce era de spus, acum vă ascult pe dumneavoastră. Uh, este momentul să așteptăm un feedback din partea Comisiei și a președinției. Reprezentanta reprezentantul Comisiei, domnul Giovanni Cremonini. Este prezent? Da, vă rog. Eh, da, eu nu reprezint, de fapt, comisia. Eh, și aș lăsa uh, cuvântul reprezentantei Comisiei pentru a vorbi mai în detaliu despre unele aspecte. Aș dori să spun doar că uh, chestiunile ridicate de membrii Comisiei dumneavoastră sunt relevante uh, am uh, început deja să implementăm această comunicare, uh, noua abordare a unei vecinătăți în curs de schimbare. Uh, se vor mobiliza resurse financiare și vom prezenta de asemenea un proiect de regulament care urmează să aducă mai multă substanță uh, principiilor uh, fixate prin comunicare uh, privitor în primul rând la finanțare. După cum știți, pregătim în momentul de față o nouă facilitate care va începe să funcționeze din 2012, dar, în general, societatea civilă trebuie să se implice mai profund în monitorizarea acestei noi abordări a politicii europene. Ne uh, consultăm uh, pe scară largă cu societatea civilă, mai ales pentru a obține uh, un feedback în privința progreselor care se uh, uh, obțin. Uh, contactele noastre sunt regulate și frecvente, dar este important să existe un dialog structurat, acesta fiind un element important al democrației care e atât de importantă uh, într-o organizație care susține uh, reforme. Voi lăsa acum uh, cuvântul colegei uh, mele care reprezintă Comisia. Thank you, Chairman, for the, for the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Sunt Francesco Luciani, directorul general la afaceri interne pot comenta foarte pe scurt prezentarea făcută de uh, stimata doamnă Flotră. Și vreau să-mi exprim satisfacția că notează aspectele pozitive ale comunicării prezentate în mai și în special mă refer la comunicarea din 24 mai, care propune lansarea unui dialog pe tema migrației, mobilității și securității cu uh, țările sud-mediteranene. Într-adevăr, scopul acestei comunicări a fost de a deschide noi uh, căi de mobilitate și migrare pentru cetățenii din țările sud mediteranene care s-ar uh, angaja într-un proces de reformă și ar accepta să dezvolte cooperarea cu Uniunea Europeană. Într-adevăr, aspectele de securitate sunt identificate ca fiind uh, elemente indispensabile uh, care să facă parte din această cooperare, dar n-aș spune că mobilitatea este în mod necesar un preț plătit pentru anumite condiții pe care le îndeplinesc, ci este stabilit ca scopul final al acestei cooperări. Sigur că există o legătură clară între uh, progresele care trebuie făcute în anumite aspecte, dar abordarea propusă de comisie în acea comunicare, în cele două comunicări, este o abordare foarte deschisă, inovativă și cred că acest lucru a fost uh, bine subliniat și observat. Nu aș comenta asupra altor aspecte, aș încheia mai degrabă spunând că uh, e foarte bună invitația de a stabili acest dialog structurat cu țările uh, respective. Comisia a luat imediat inițiativa de a contacta autoritățile țărilor care au fost identificate în comunicare și care au fost identificate de concluziile Consiliului European, mai ales Tunisia, Maroc și Egipt. Așadar, uh, au avut loc contacte deja la sfârșitul lui uh, iunie. Uh, răspunsurile nu au fost foarte concrete. Nu, nu spune că nu au fost răspunsuri pozitive, ci pur și simplu autoritățile acestor țări au cerut un timp de gândire, mai ales țări cum ar fi Tunisia și Egiptul, care uh, sunt uh, implicate într-un proces uh, politic foarte complex și vin uh, în lunile următoare alegeri foarte importante, deci pentru ei nu era posibil să ne ofere o dată specifică a începerii dialogului, însă Comisia insistă și este gata să înceapă aceste contacte la orice nivel posibil. La nivel de lucru, uh, deja avem contacte și putem pregăti, putem pregăti aceste activități. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. că Avem încă câțiva membri care doresc să intervină. Aș spune ca întâi să dăm cuvântul doamnei Siviec, care este raportor din partea Comisiei AFET. Domnul Ziviec, mă scuzați. Domnul Ziviec, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați invitat uh, aici și apreciez activitatea raportoarei în ce privește acest document care este încă în stadiul de elaborare. Aș vrea să vă reamintesc că am, uh, uh, ne-am aplecat asupra revizuirii politicii de vecinătate timp de șase luni, am făcut un raport al Parlamentului European și apoi Comisia a venit cu Uh, comunicarea sa. Și acum trebuie să definim poziția Parlamentului European față de politica de vecinătate, atât în ce privește sudul cât și estul. Dar uh, nu uitați că uh, va avea loc la Varșovia pe 22 septembrie summitul parteneriatului estic, deci e care e parte importantă a politicii de vecinătate. Știu uh, cu ce se ocupă Comisia Libe și am citit cu foarte mult interes uh, proiectul de aviz, uh, dar aș vrea să vă încurajez, atât raportorul cât și pe toți, de fapt, să examinați întregul raport, pentru că este un moment foarte special în ce privește redefinirea politicii de vecinătate vorbim despre noi realități politice și sociale în Africa de Nord, dar de asemenea vorbim despre parteneriatul estic. Așadar, deși politica de vecinătate se leagă de diferite regiuni geografice, are totuși niște caracteristici comune care ar fi acelea, în primul rând, voința de construcție democratică în acele regiuni, voința de a respecta drepturile omului, de a crea noi organizații non-guvernamentale. Acestea sunt unele dintre caracteristicile menite să creeze Uh, niște fundații puternice care să nu uh, fundamente puternice care să nu depindă de președinți, dictatori, guverne, ci de voința cetățenilor acelor țări de a construi relații foarte puternice cu Uniunea Europeană. Acesta e mesajul pe care vrem să-l transmitem în acest raport, să nu uităm acest lucru. Aș vrea să prezint două comentarii în legătură cu avizul nostru. Vă sunt foarte recunoscător pentru paragraful 6 din acest aviz, uh, unde se vorbește despre uh, uh, mecanismul de monitorizare și de implicare a cetățenilor, de crearea de repere prin contacte directe cu cetățenii, cu tinerii. Toate acestea sunt probleme de bază și fundamente. Dacă reușim aceste lucruri, vom înregistra progrese. Câteva uh, cuvinte în ce privește ceea ce mi se pare, ce am înțeles eu că e de mare interes pentru comisia dumneavoastră și anume problema migrației, a mobilității, nevoia de a respecta legea și spiritul de deschidere al Uniunii Europene. Pe de altă parte, vreau să spun că proiectul de raport pe care l-am uh, pregătit uh, uh, e foarte clar în acest, din acest punct de vedere. Evident, încă e un document în construcție, dar se spune foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să abolească sistemul de vize, pentru că relațiile noastre cu aceste țări, sigur, sunt nu sunt foarte, nu sunt nici pe departe perfecte, dar noi vrem să garantăm statul de drept, să susținem statul de drept, dar noi vrem să uh, abolim regimul de vize pentru cetățenii acestor țări și Eh, atunci când spunem noi eh, mobilitate, nu ar trebui să devină de fapt o modalitate de a importa o forță de muncă ieftină în Uniunea Europeană, ci o modalitate de a deschide noi contacte cu aceste țări. Așadar, mobilitatea nu ar trebui să ducă la un import de forță de muncă în Uniunea Europeană, ci ar trebui să faciliteze cetățenilor din acele țări care doresc să vină în Uniunea Europeană celor care vor să lucreze în Uniunea Europeană cu permisiunea țărilor uh, membre să, să vină. Și aș vrea să-i mulțumesc din nou raportorului pentru uh, proiectul de aviz. Așteptăm versiunea finală până la sfârșitul uh, acestui an, deci ne gândim că în decembrie la Strasbourg vom adopta varianta finală aceste politici, dar încă o dată e o politică care se uită și spre est și spre sud. Vă mulțumesc. Doamna Nedelceva, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, doamnei Flotre, pentru avizul său, care mi se pare interesant și pertinent și, de asemenea, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Politica uh, europeană de vecinătate are un mare potențial și mă bucur că astăzi putem adopta acest, putem aborda acest subiect, mai ales față de relația cu vecinii din sudul Mediteranei. Eu vreau să mă refer la două lucruri. Mai întâi eh, vreau să insistăm mai mult asupra principiului democratic și apoi asupra dreptului la mobilitate. În ce privește principiul democratic și principiile democratice și drepturile omului. Cred că avem tot dreptul ca noi, Comisia liberă să abordăm aceste puncte în acest aviz, pentru că e vorba de competențele noastre de bază și cred că titlul paragrafului 1 trebuie să fie și mai Uh, clar și mai tranșant. Uniunea Europeană trebuie să fie exigentă, ca să nu spun chiar intransigentă, față de partenerii săi în ce privește respectarea principiilor democratice. Trebuie menționată importanța alegerilor libere, a libertății de exprimare, de asociere, a presei, a reuniunilor și așa mai departe. De asemenea, trebuie reamintită nevoia de a avea un stat de drept care să fie garantul unei justiții reproșabile și independente, care să lupte împotriva corupției și să aibă o poliție imparțială și o forță armată controlată democratic. Aceste principii sunt esențiale. Nu... Sunt, cred eu, lucrurile cele mai evidente și pe care le putem uh, sublinia cel mai ușor și cred că n-ar fi rău deloc să le subliniem cu forța convingerii noastre. Asta ar fi primul lucru. Al doilea lucru, începește chestiunea dreptului la mobilitate Aș vrea să adoptăm, să abordăm acest punct într-un mod cât mai posibil, cât mai, cuprin, cât mai general, cât mai cuprinzător. Adică există mobilitate, există un drept la mobilitate, dar acesta nu este un drept univoc, ci e un drept cu două sensuri, dacă vreți. Trebuie insistat pe faptul că atunci când se încheie parteneriatele pentru mobilitate, ele trebuie să se facă în spiritul reciprocității. Utilizați formula foarte justă, uh, situație în care câștigă toată lumea. Și trebuie să reamintim că mobilitatea este o nevoie economică pentru ambele părți, dar ea constituie și un risc, uh, un risc de fugă a creierelor. Și trebuie să insistăm mai mult asupra faptului că nu putem să depopulăm anumite țări, și asta înseamnă că parteneriatul trebuie să abordeze toate felurile de aspecte, parteneriate lingvistice, de recunoașterea competențelor, dar și uh, reîntoarcere, uh, readmisia imigranților. Și trebuie insistat mai mult pe mobilitatea studenților și cercetătorilor universitari. Apoi, acest uh, uh, drept nu trebuie să dea o carte albă tuturor, trebuie să se prevină în continuare imigrația clandestină și traficul de ființe umane și trebuie să permită lupta împotriva acestor flageluri. Așadar, cred că acestea sunt aspecte care vor figura în aviz la fel ca și problema întăririi capacității de gestionare a frontierelor, a azilului și a cooperării între serviciile de poliție. Iată așadar comentariile pe care doream să le uh, abordez și încă o dată îi mulțumesc doamnei Flotră pentru munca sa. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnul Ian Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am o întrebare pentru raportor, ci pentru comisie. Recent am fost uh, într-un stat vecin al Uniunii Europene care nu are un acord de vize cu Uniunea Europeană și am fost întrebat de ce Ecuador și Costa Rica, uh, cetățenii acestor țări, pot călători liber în Uniunea Europeană, dar o țară vecină Uniunii Europene nu poate. Ar putea să-mi explice Comisia Europeană dacă există un set general de criterii la care o țară ar trebui să adere în caz că vrea să aibă acces la Uniunea Europeană sau este pe o bază ad hoc? Ce pot să răspund la o astfel de întrebare eh, când eh, da, sunt într-o astfel de situație? Mulțumesc. Acum domnul Triantafilides. Vreau să încep eh, prin a colabora, prin a felicita pe doamna Flotră pentru munca excelentă. Domnule președinte, Comisia Europeană, prin comunicarea sa, dă, care se numește o nouă reacție la o schimbare, o vecinătate în schimbare, a încercat practic să reacționeze la o nouă situație uh, care se dezvoltă în, în țări din vecinătatea noastră și țări cu care am colaborat de decenii. Uh, se încearcă crearea unei politici noi mai coerente care să țină seama de toate aspectele, cum ar fi întărirea democrației, comerțul, uh, migrația, controlul frontierelor și multe, multe alte aspecte. Uh, mi se pare totuși că propunerea făcută nu e de fapt un nou răspuns, ci o listă structurată a activităților pe care Uniunea Europeană le-a întreprins deja de ani de zile și care știm foarte bine că nu au dat rezultate. Trebuie să vedem parteneriate reale, adevărate, negociate și respectate în totalitate, astfel încât uh, bunăstarea și interesele diferitelor părți ale societății noastre să fie promovate. Condiționalitatea nu ar trebui să fie legată de obiectivele pe care Uniunea vrea să și le îndeplinească în acele țări, ci de obiectivele pe care locuitorii acelor țări vor să le îndeplinească. Asta înseamnă să existe o uh, Uh, internalizarea politicilor și, a, și o, asta înseamnă să ai o democrație profundă și asta înseamnă diversitatea. Diversitatea nu se referă doar la coexistența unor culturi diferite și popoare diferite într-un spațiu geografic. Ea înseamnă și să accepti că există modele diferite de organizare politică, economică și că ele pot fi uh, bune atâta timp cât ele răspund uh, aspirațiilor populațiilor respective. Dacă tot folosim astfel de cuvinte mari, cum ar fi politici îndreptate către cetățean, democrație profundă și așa mai departe, ar trebui să le dăm și un conținut, pentru că altfel n-au nicio valoare. Și cred că asta face colega noastră în avizul său prin includerea unor sugestii foarte concrete. Susținem abordarea sa și am vrea să facem câteva amendamente de completare pentru a menționa și nevoia de a uh, face cercetări uh, uh, în ce privește situația din Tunisia și de asemenea uh, cercetări în legătură cu cazurile presupuse în care nu li s-a acordat ajutor unor refugiați aflați pe mare, în Marea Mediterană, de către nave NATO. Vă mulțumesc încă o dată și felicitări pentru raport, doamne Flot. Mulțumesc, domnul Bronx. Da. În această după-amiază am uh, auzit uh, ideea că evoluțiile din Africa de Nord n-ar trebui să ducă la o mai mare mobilitate și la mai mare migrație, ci tocmai opusul ar trebui să se întâmple, pentru că pe măsură ce țările respective sunt mai puțin represive, atunci e din ce în ce mai puțin ca populațiile lor să fugă în Europa. Singurii um, care ar uh, putea considera că atmosfera e mai proastă ar fi eventual familia și susținătorii colonului Uh, Gaddafi, care ar putea să devină solicitanți de azil. Mii de vieți s-au pierdut în conflictul din Libia și unii au crezut în mod naiv că scopul a fost ca să se transforme uh, Libia într-o țară în care să se trăiască mai bine, nu din care să se plece mai ușor. Și asta se întâmplă de câte ori se implică vestul în țări în care nu e treaba lui să se implice, le lasă, uh, așa cum s-a întâmplat în Irak, de exemplu, cu mai multe probleme decât înainte și cu o situație și cu o presiune mai mare decât înainte. Președintele, mulțumesc. Acum uh, s-au uh, adresat comisiei câteva întrebări, întrebări foarte specifice, foarte detaliate, așadar sugerez reprezentantului comisiei să dea un răspuns dacă dorește în acest moment. Reprezentantul comisiei are cuvântul, vă rog. Comisia. S-a pus uh, o, chestiune în o întrebare în ce privește criteriile pe baza cărora diferitele țări sunt o, sau nu obiectul uh, sistemului de vize. Și pentru asta voi da cuvântul șefului uh, unității vize, Ian de Costa. Vă mulțumesc. Da, vă rog, domnule de Costa. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt aici pentru următorul punct, propunerea de a amenda reglementarea, regulamentul 539 din 2001 și este exact regulamentul care determină ceea ce noi numim lista negativă începește vizele și lista pozitivă. Deci cei care sunt acceptați, cei care nu sunt acceptați. Și ca un bun funcționar al Comisiei și, și pentru a răspunde direct la întrebarea foarte precisă legată de criterii, Mă voi limita în acest stadiu să citez criteriile așa cum sunt ele stipulate de legislatorul Uniunii Europene în preambulul acelui regulament 529 din 2001. And I quote, the determination of those... Și spun, citez, determinarea țărilor care sunt supuse la regimul de vize și celor care sunt exceptate este guvernată de o evaluare de la caz la caz, individuală, a unei varietăți de criterii legată, între altele, de imigrație legală, politici publice și de securitate și relațiile externe ale Uniunii Europene cu terțe țări. De asemenea, se ia în considerare și implicațiile se iau în considerare și implicațiile legate de coerența regională și de reciprocitate. Deci avem cinci criterii de bază. Sigur, nu e matematică aici. Există niște evaluări politice care trebuie făcute. Și le-au dus, mă rog, am nu știu la ce țară v-ați referit uh, în întrebarea noastră, dar această evaluare duce la o anumită listă, rezultă printr-o la o anumită listă și cred că în decembrie anul trecut, Parlamentul și Consiliul au căzut de acord să treacă o țară de pe, o listă negativ, de pe lista negativă pe lista pozitivă, după o reevaluare făcută pe baza criteriilor pe care tocmai le-am menționat. Și ultimul comentariu aici, aceste liste sunt revizuite în mod regulat pentru că, într-adevăr, criteriile și circumstanțele se pot schimba și noi evaluări ar trebui să se facă uh, regulat. Vă mulțumesc. Ok. Now let's be back to our rapporteur, Madame Flotre. În regulă, acum ne întoarcem la raportor, doamna Flotră, pentru a încheia discuțiile. Ben, oui, ou bien euh, euh accepter qu'elle Le mulțumesc membrilor care s-au pronunțat și sunt nerăbdătoare să discut cu dumneavoastră despre amendamente. Eu cred că răspunsul dat de Comisia Europeană arată foarte bine că abordarea pe care o avem astăzi asupra politicii de vecinătate și migrație nu, nu joacă un rol primordial uh, în această abordare nu joacă un rol primordial faptul că aceste țări ne sunt vecine și că practic orice țară din lume e tratată la fel. Ori aici miza este să definim o abordare care să fie dedicată în mod specific vecinilor noștri și mai ales vecinilor noștri care sunt în proces de transformări democratice și prin asta furnizorii celor mai mari comunități de imigranți din țările noastre. Așadar, în numele acestei, să zicem, oportunități, am putea avea modalități mai deschise și am recunoscut încă de ieri uh, faptul că în comunicarea uh, Comisiei sunt uh, sugestii foarte bune, dar cred că putem încerca să avansăm mai mult, să facem progrese mai mari, să trasăm așadar direcția către o zonă liberă de vize în care să se poată exercita o migrație responsabilă și profesionalizată, pentru că acum e vorba de o migrație anarhică, chiar care duce la moartea unor uh, persoane sau la degradarea lor și la plasarea lor în situații precare. Deci cred așadar că trebuie să deschidem drumul unei mobilități din care să câștige toată lumea, așa cum s-a spus, și aștept așadar în uh, acest, uh, din acest punct de vedere propunerea noastră. Domnul Siriec ne-a rugat să abordăm uh, dintr-o perspectivă globală acest raport. Așa este, sunt de acord. Este clar că aici, în cadrul uh, comisiei noastre libe, însă trebuie să ne concentrăm pe problemele de migrație și mobilitate și mulțumesc pentru comentariile sale. Nu împărtășesc însă opinia sa în ce privește mobilitatea care nu trebuie să corespundă, care n-ar trebui să corespundă unei capacități de migrație a muncitorilor regali, unei capacități suplimentare. Eu cred că astăzi toți oamenii serioși consideră că țările europene vor avea din ce în ce mai multă nevoie de uh, emigranți, de emigranți care vin aici să muncească și că acest fenomen va îmbogăți cu atât mai mult uh, pe toată lumea și va beneficia tuturor dacă se face într-un mod organizat. Asta este cheia pentru mine. Deci pentru mine dreptul la mobilitate este și posibilitatea de a migra în scopuri de muncă uh, pentru slujbe calificate, nu doar pentru slujbe precare și în condiții precare, așa cum se întâmplă astăzi. Vom discuta amendamentele, le aștept cu nerăbdare și vom vedea și unii și ceilalți Uh, care sunt propunerile noastre și uh, cum le putem discuta. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Flotră. Acum avem aici un uh, calendar. Calendarul, de fapt, este stabilit de Comisia AFET. Suntem condiționați de ea. De aceea trebuie să votăm pe 17 octombrie și sugerăm ca termenul de amendamente să se stabilească pentru 14 septembrie, miercuri 14 septembrie la prânz. Deci acesta este termenul limită pentru amendamente. Apoi amendamentele vor fi discutate în Comisia Libe la începutul lunii octombrie, înainte de vot. Vă mulțumesc tuturor pentru discuție și acum trecem mai departe la punctul numărul 13, în ce privește amendarea regulamentului Consiliului uh, care listează cetățenii terțelor țări care au nevoie de viză pentru a trece frontierele externe ale Uniunii și eh, cetățenii țărilor care sunt exceptate de la această cerință. Și eh, aici vom avea o prezentare din partea Comisiei și raportorul eh, din partea noastră este colegul Diaz de Mera. Dați-mi voie să vă reamintesc că acest dosar se ocupă de un regulament care a fost modificat uh, de câteva ori la rând. Uh, modificările recente s-au concentrat pe revizuirea listelor pozitive și negative privind vizele, care sunt anexe la regulament. Există nevoia unor modificări tehnice suplimentare, precum și unor modificări la textul principal pentru a întări uh, certitudinea juridică și uh, pentru a oferi uh, reguli uh, unor situații care până acum nu erau acoperite. De asemenea, e vorba de a schimbarea, ajustarea unor definiții. Așadar, vom da cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă am înțeles bine, este domnul Ian de Coster și după aceea vom deschide discuția cu raportorul, domnul Diaz de Mera. Așadar, domnul de Coster, aveți acum cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Um domnule președinte. Elementul principal al acestui regulament 539 din 2001 este acea listă pozitivă și negativă care a fost deja menționată. Aceasta este principalul element al politicii vizelor în Uniunea Europeană și așa cum ați spus, aceste liste au fost revizuite în mod regulat și Parlamentul a avut deja un cuvânt de spus în această privință. Însă, în ultimii ani s-a văzut nevoia de a modifica și prevederile acestui regulament. Poate că la prima vedere aceasta ar putea părea o chestiune mai degrabă de tip tehnic și, bineînțeles, în propunerea care va fi făcută există foarte multe detalii tehnice pentru modificarea actualului regulament, însă există și chestiuni de tip politic și de o importanță politică deosebită, în special clauza de salvgardare propusă de comisie pentru a fi re, a fi introdusă în regulamentul 539 și care ar permite, printr-o procedură simplificată, să se elimine excepția de vize, derogarea de la vize pentru o anumită țară. Domnule președinte, nu știu cât timp am la dispoziție pentru a face prezentarea dacă mă uit la programul pe care îl aveți în ordinea de zi, dar oricum aș vrea să fac o sugestie. Și anume să urmăm procedura pe care am avut-o deja pentru alte proceduri, și anume să avem o întâlnire de tip tehnic în afara întâlnirilor din Comisia Libe între raportori, raportorii din umbră, membrii interesați și asistenți, astfel încât la această întâlnire de tip tehnic să răspundem la toate întrebările, inclusiv la cele mai Deci, pentru că nu avem prea mult la dispoziție acum, vă propun să avem o astfel de întâlnire pe viitor Dumneavoastră veți hotărâ dacă este util sau nu să aveți o astfel de ședință, să uh, o programați pentru acest dosar sau nu. Și ținând cont de timpul pe care îl avem la dispoziție, aș vrea să mă centrez acum pe uh, clauza de salvgardare pentru care am propus o schimbare și mecanismul propus, care sunt elementele cele mai importante ale acestei propuneri. Clauza de salvgardare. Mecanismul de suspendare temporară a derogării de la viză care ar afecta anumite țări care sunt pe lista pozitivă. S-ar putea să vă surprindă faptul că mm, din partea Comisiei avem o astfel de clauză propusă, clauza de salvgardare. Însă cred că experiența noastră din uh, anii trecuți ne arată că derogarea de la viză pentru anumite cazuri face să apară anumite abuzuri din partea unei țări sau mai multor țări terțe în anumite state membre. Ideea unei astfel de clauze nu este deloc nouă. După tratatul de la Lisabona am avut o astfel de clauză de salvgardare, astfel încât printr-o procedură simplificată să putem adopta măsuri, cum ar fi, de exemplu, reintroducerea temporară a obligației de a avea o viză pentru cetățenii din țările terțe. Acest lucru era deja trecut în tratate. Tratatul de la Lisabona însă a restrâns domeniul de aplicare al acestei clauze și acum este o parte integrantă a prevederilor în ceea ce privește azilul. Această clauză de salvgardare în ceea ce privește azilul nu este deloc afectată de clauza de salvgardare pe care o propunem noi în domeniul vizelor. Ceea ce propunem noi, de fapt, este un mecanism absolut complementar celui existent deja în tratate și care acum se limitează la domeniul azilului. La sfârșitul prezentării mele asupra acestui punct, ajungem practic la concluzia că în caz de urgență, de exemplu, din cauza unei astfel de derogări de la viză, nu există niciun fel de procedură automată, indiferent ce fel de procedură se adoptă până la urmă de către colegiuitor. Va exista întotdeauna un mecanism de evaluare care trebuie făcut pentru a vedea dacă această clauză de salvgardare introdusă în tratat ar putea fi suficientă sau dacă e nevoie de alte măsuri în domeniul vizelor. Deci cele două vor fi practic complementare. Ar trebui să subliniez încă un element. S-a făcut referință în presă, după comunicarea Comisiei, la cetățenii din Balcanii Occidentali și la problemele pe care aceștia le-ar fi provocat anul trecut. Un lucru pe care vreau să-l spun cu claritate. Nu este vorba de o propunere specifică pentru o anumită țară sau o anumită regiune. Noi propunem, Comisia propune o clauză de salvgardare generală care ar permite suspendarea temporară a derogării de la viză pentru o anumită țară dacă se îndeplinesc criteriile necesare. Și aceasta mă aduce la procedura de aplicare a acestei clauze. Pentru a suspenda această derogare de la viză ar exista două mecanisme posibile. În primul rând, s-ar putea trece prin procedura obișnuită de codecizie. Cred însă că cu toții suntem de acord că acest lucru nu înseamnă neapărat că am avea o adoptare foarte rapidă acestei măsuri de suspendare, pentru că procedura de co procedura co-legislativă are nevoie de ceva timp. Cea de-a doua posibilitate este de a avea competențe de implementare pentru comisie sub procedura de comitologie, însă în acest caz, bineînțeles că ar trebui să existe reguli foarte clare introduse în regulamentul de bază și niște criterii foarte concrete pentru a vedea când se aplică, când se declanșează practic acest mecanism al clauzei de salvgardare. Și n-am să intru acum în detalii referitoare la aceste criterii, care ar putea fi considerate ca fiind caracteristice unei situații de urgență, pentru că așa ar trebui să fi și fie considerată această situație de suspendare a vizelor. Însă am încercat să introducem criterii cantific- cuantificabile, de exemplu, atunci când crește numărul persoanelor ilegale dintr-o anumită țară terță, aceasta ar putea justifica declanșarea procedurii. După cum spuneam, vor fi făcute înștiințări din partea statelor membre atunci când sunt îndeplinite criteriile și acest lucru nu va duce la o suspendare automată a derogării de la viză. Comisia va trebui întâi să facă o evaluare pentru a vedea dacă această situație de urgență cu care se confruntă un stat membru sau mai multe și uh, care este impactul său la nivel general în Uniunea Europeană. Ar trebui de asemenea să țină cont de eventualele rapoarte pe care le-am putea promi din partea Frontex sau altor agenții, din partea statelor membre. Deci nu există o legătură directă între înștiințarea făcută de un stat membru și decizia Comisiei de a suspenda derogarea de la viză pentru o țară terță. Bineînțeles că trebuie să recunosc că procedura de comitologie nu ne oferă prea multă marjă de manevră pentru intervenția Parlamentului. Și cred că în acest sens ar trebui să vă atrag atenția asupra unui fapt. Comisia a prezentat deja acest lucru în memorandumul explicativ. E vorba de un angajament politic foarte clar. Se arată că Comisia va face un schimb de păreri cu Parlamentul European la cererea acestuia atunci când se propune suspendarea temporară a derogării de la viză pentru o țară terță sau pentru mai multe țări terțe. Vom analiza împreună cu dumneavoastră felul în care putem formaliza acest angajament politic din partea Comisiei. Pentru că, în mod normal, în cadrul procedurii de examinare, Parlamentul are doar dreptul de supraveghere și anume să verifice dacă prin această măsură Comisia își depășește sau nu puterile de implementare care au fost conferite. Însă aceasta nu înseamnă că avem putere de plină pentru a propune schimbări din partea Comisiei pentru a suspenda aceste măsuri pentru o anumită țară terță. Bineînțeles că vom avea dezbateri pe această temă și suntem dispuși să ascultăm punctul dumneavoastră de vedere pentru a vedea cum putem formaliza în text acest angajament politic al Comisiei pentru a asigura o mai mare implicare a Parlamentului European. După cum spuneam, nu există o legătură directă, un răspuns imediat în această procedură. După o înștiințare din partea unui stat membru, se va face o evaluare pentru a ține cont de toate elementele implicate și vom include aici și posibilitatea de a utiliza cealaltă clauză de salvgardare inclusă în tratat în domeniul azilului. Deci această clauză nouă pe care am introdus-o este practic o ultimă soluție disponibilă, suspendarea acestor derogări de la viză. Acum câteva cuvinte în legătură cu mecanismul de reciprocitate. Avem un astfel de mecanism deja prin procedura simplificată în regulamentul actual, însă această procedură nu este compatibilă cu procedura de codecizie pentru vize. Acest mecanism a fost uh, stabilit în 2004-2005, când codecizia nu exista, de aceea am sugera ca această procedură să fie modificată și aceasta pentru a ține cont pe deplin de procedurile codecizionale care există în ziua de astăzi în acest domeniu, și anume pentru posibilitatea de a sancționa, de a aplica sancțiuni în aceste cazuri atunci când există obligații de viză pentru cetățenii dintr-unul sau mai multe state membre și, în schimb, pentru cetățenii din țările terțe nu există această obligație. Pentru ca mecanismul să fie și mai eficient, pentru că noi considerăm că el este destul de eficient așa cum este la ora actuală, însă, bineînțeles, Comisia este dispusă să asculte părerea uh, Parlamentului și a Consiliului pentru a vedea dacă există alte modificări care ar putea fi făcute, astfel încât sistemul actual să fie și mai eficient. Domnule președinte, mai există și alte chestiuni de natură oarecum tehnică, de exemplu clarificarea situației obligației de viză pentru cetățenii turci, ținând cont de acordul de asociere și de jurisprudența Curții de Justiție, de asemenea o aliniere a prevederilor 539 la codul vizelor, în ceea ce privește definirea vizelor, există mai multe chestiuni referitor la care ar trebui să avem o dezbatere mai detaliată. Așa că, în concluzie, vă repet sugestia mea de a avea o astfel de întâlnire mai tehnică pentru a discuta toate detaliile tehnice ale acestei propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. First, Înainte de a da cuvântul raportorului, vom asculta și prezentarea președinției poloneze. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, numai bine membrilor acestei comisii. Aș vrea să confirm ceea ce am auzit din partea comisiei. Mă numesc uh, Filip Ișinski și sunt vicepreședintele grupului de lucru pe tema vizelor de la Consiliu pot să vă spun că am reușit la primul schimb de păreri, la prima întâlnire pe care am avut-o în acest grup, să ajungem la un consens în ceea ce privește propunerea comisiei. Pot să vă spun că deocamdată nu am remarcat o divergență de opinii foarte mare între delegații. În principal, elementele esențiale prezentate în propunerea comisiei au fost uh, acceptate și sper să nu avem probleme pe viitor în cadrul negocierilor. Bineînțeles că există anumite puncte la care am dori să revenim. Statele membre s-au arătat foarte interesate de a vedea cum vor fi aplicate criteriile în ceea ce privește introducerea acestei clauze de salvgardare. Și președinția dorește să se asigure, așa cum a spus și Comisia, că această aplicare a clauzei nu va fi automată și că nu se vor aplica măsuri discriminatorii împotriva anumitor state terțe. Este de altfel speranța noastră a președinției să nu ajungem și să nu avem nevoie de o astfel de clauză în relațiile noastre internaționale. Bineînțeles, voi reveni în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta starea negocierilor pe măsură ce acestea avansează, indiferent că e vorba de detalii de tip tehnic sau de chestiunile de natură politică. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Diaz de Mera, raportorul nostru. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, lo que quiero decir... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că apreciez foarte mult această deschidere de care dau dovadă Consiliul și Comisia în cadrul acestui dosar. Am avut deja două întâlniri la Consiliu și o întâlnire cu reprezentantul Comisiei, domnul De Cust, așa că vreau să le mulțumesc pentru aceasta. Ar trebui de asemenea să semnalez aici câteva dintre elementele care au fost deja prezentate pentru uh, a vă fi mai clară poziția raportorului. E vorba aici de temeiul juridic al articolului 76, alineatul 2 al tratatului. Și cred că obiectivul principal al acestei propuneri este acela de a îmbunătăți gestiunea deplasărilor resortisanților din țările terțe și de a preveni în același timp abuzurile care ar putea apărea în ceea ce privește utilizarea vizelor. Din punctul meu de vedere, domnule președinte, prin această modificare a regulamentului am putea obține mai multe avantaje pentru cei care au cu adevărat nevoie de protecție internațională. În afară de modificările de tip tehnic și alte clarificări care au fost făcute, în această propunere se include și clauza de salvgardare, care a fost deja prezentată cu foarte mare acuratețe de către reprezentantul Comisiei. Aș vrea să subliniez aici câteva dintre chestiunile care se referă la această clauză de salvgardare chestiuni care au o legătură directă cu procedura de implementare și de declanșare a acestei clauze. Și aș vrea să vă atrag atenția încă de la început, deși mă repet că există deja o altă clauză de salvgardare referitoare la azil în tratatul de la Lisabona, în articolul 78.3. Însă clauza de salvgardare la care ne referim acum este cu totul alta. Este o clauză complementară, însă diferită. Și din punctul meu de vedere este o clauză mult mai precisă, așa cum se arată în expunerea de motive. Pentru că aceasta permite o mai mare marge de manevră la nivel general și, din punctul meu de vedere, aduce o mai mare certitudine juridică. Deci, mai multă precizie și mai puțin caracter general. Însă acest lucru îl vom vedea și îl vom înțelege mai bine pe măsură ce vom înainta în cadrul acestui dosar. Iată, pe scurt, care este procedura. În primul rând, înștiințarea, după aceea evaluarea, ținând cont de informațiile care vin din partea statelor membre afectate, din partea Oficiului pentru Azil și din partea Frontexului. Însă aceste trei instrumente sunt întotdeauna necesare. Deci nu este unul sau celălalt, ci și unul și celălalt. Ținând cont de procedura comitologiei care trebuie aplicată și de nevoia de a oferi Comisiei putere executive, așa cum se stabilește în tratat, Trebuie să ținem însă cont de faptul că raportorul și Comisia Libe vor încerca să profite la maxim de toate resursele juridice pe care ni le oferă tratatul pentru noi, pentru Parlament. Prin amendamentele pe care vreau să le introduc, Parlamentul va putea să transforme în realitate acel angajament politic la care a făcut referința domnul de Cust. Vreau să vă garantez acest lucru și tocmai de aceea cer susținerea grupurilor politice. Cred că această clauză și modificările aduse reprezintă o măsură disuasivă și facilitează o reacție imediată din partea Uniunii Europene atunci când există Uh, abuzuri sau încălcări ale legii. Mai mult decât atât, clauza de salvgardare va putea menține procesul de liberalizare a vizelor și va crește credibilitatea. Dragi colegi, domnule președinte, dacă trebuie să facem referință și la mecanismul de reciprocitate, aș putea spune aici că e vorba de o măsură care dorește să reintroducă obligația de viză pentru o țară terță atunci când aceasta nu aplică în mod reciproc excepția, derogarea de la viză. O astfel de măsură nu poate fi însă aplicată în mod unilateral de către statele membre. Și nu se va întâmpla, așa cum uh, se întâmplă și cu clauza de salvgardare, în mod automat și pentru aplicarea acesteia e nevoie de o evaluare detaliată pentru a se ține cont de politica externă globală a Uniunii Europene. Iată deci care sunt liniile generale. Există însă și alte chestiuni importante, cum ar fi, de exemplu, definiția vizei. Se dorește modificarea regulamentului pentru a ține cont de codul vizelor. Există capitolul referitor la refugiați și apatrizi, care se află în regatul Marii Britanii și în Irlanda. Și vrem să spunem cu claritate că aceste două țări, Irlanda și Regatul Unit, nu sunt afectate uh, în niciun fel de regulamentul 539 din 2001. Există și problema armonizării derogărilor de la viză pentru anumite categorii aflate la articolul 4.1. De exemplu, echipajele din embarcațiunile uh, maritime sau fluviale. și aici se face referință și la uh, vizele, la pașaportul diplomatic. E important de asemenea să vedem și ce se întâmplă cu organizațiile care sunt supuse dreptului internațional, dar atunci când nu e vorba de organizații interguvernamentale. Iată deci, domnule președinte, care este conținutul acestei modificări a regulamentului. E vorba deja de a noua modificare a regulamentului pe care o analizăm pentru că au avut deja 8 au avut loc deja 8 uh, modificări și la ultima modificare de fapt tot eu eram raportor. Domnule președinte, în încheiere aș vrea să vă spun, poate veți spune că vorbesc prea mult, dar aș vrea să fac o referință scurtă și la terminologie. Pentru a fi coerenți față de ultimele decizii care au fost adoptate la Parlamentul European, tocmai în acest domeniu al terminologiei, aș vrea să reamintesc un lucru. Ar trebui să actualizăm definițiile atunci când ne referim la imigrația de tip clandestin sau nereglementară Așa cum am spus în ultimii ani, am dorit ca fenomenul imigrației să fie complet rupt de această problemă a ilegalității. Pentru ca în felul acesta să nu criminalizăm persoanele care trăiesc în mod ilegal în interiorul Uniunii Europene. Iată de ce cred că ar trebui să utilizăm o altă expresie și anume imigrație nereglementară sau clandestină în loc de imigrație ilegală. Și pot să vă spun răspicat că rețelele de traficanți și munca pot fi definite ca fiind ilegale. Aceste rețele, traficanții, sunt ilegali, însă nu și victimele lor, pentru că victimele, în cel mai rău caz, ar putea, ar putea afla într-o situație nereglementară sau clandestină și pentru că de un an și jumătate tot dezbatem pe marginea acestei teme și am participat la multe rapoarte juridice pe care le-am auzit din partea celor trei instituții. Cred că soluția pe care o vom găsi pentru această problemă este tocmai cea pe care am găsit-o, de fapt, în trecut, și anume să facem o recomandare în acest document care este de competența raportorului și care știu că este deja susținut de Parlament. Și pot să vă spun cu foarte mare plăcere că, de fapt, doamna comisar, în cadrul sesiunilor parlamentare, nu a utilizat niciodată conceptul de ilegal. ilegal. Doamna Malmström, și vreau să-i mulțumesc pentru aceasta, utilizează întotdeauna acești termeni pe care menționam mai devreme, clandestin sau nereglementar. Cred că mă opresc aici pe ziua de astăzi, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Diaz de Mera pentru prezentarea pe care a făcut-o, pentru că ne-a reamintit faptul că această chestiune terminologică nu este deloc ușoară și că nu o putem subestima. Este vorba de o problemă delicată care a fost prezentată de foarte multe ori în cadrul dezbaterilor noastre și tocmai de aceea cred că ar trebui să atragem atenția de câte ori ne confruntăm cu astfel de probleme atunci când se face o confuzie între ilegalitate, migrant ilegal sau uh, uh, nereglementar. Pentru că există deja o normativă prin care instituțiile europene au o anumită obligație. Aș vrea să dau acum cuvântul doamnei Latford. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurtă. apreciez uh, motivația acestei propuneri. Uh, apar mai multe întrebări însă. Mai întâi, uh, a fost descrisă drept o situație de urgență, dar asta nu înseamnă că de oricâte ori apare o urgență, trebuie să li se acorde uh, trei luni oamenilor. Este un lucru bizar și contradictoriu. Îmi dau seama că ar fi mai multe de spus în legătură cu faptul că vom fi excluși de la luarea unei decizii Dar eh, mm, trei luni ca să se decidă când e o provocare, o situație de urgență, era primul lucru. Al doilea, criteriile eh, de creștere cu cel puțin 50% a persoanelor care eh, stau clandestin 50% eh, din 10 e foarte mult, din 10.000 este mult mai mult. De, depinde la ce se referă acest procent. Așa că o situație de urgență Uh, poate să atragă volume de mii de persoane. Și sunt oarecum nedumerită uh, de uh, lipsa precizării volumului de care e vorba. Domnul de Coister a spus că nu se referă clauza de salvgardare la o țară anume și în niciun caz la Balcanii de vest, dar eu nu prea mi-aduc aminte bine ce alte țări în vecinătatea Europei mai au obligativitatea vizei. Mm. poate țările nord-africane, care ar fi țările care potențial ar fi vizate uh, în uh, proximitatea geografică a Uniunii Europene. Fiindcă eu uh, nu, nu mi-amintesc de alte țări de care am putea vorbi. Vă mulțumesc. Și doamna Stanuca. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, salut intervenția domnului de Căster și să spun că suntem de acord cu acest, că e nevoie de această clauză de salvgardare, însă, din păcate, ar fi plăcut să auzim mai multe din partea Comisiei și nu numai ce uh, s-a spus aici, aceste condiții. care se referă la uh, introducerea și excluderea unei țări de pe lista celor care au nevoie de viză. Uh, am primit asigurări că uh, cazurile vor fi examinate fiecare în parte, însă totuși uh, nu există criterii concrete uh, chiar aceste procentaje. De pildă, ce înseamnă oare o creștere bruscă de deci, cel mult 50%, uh, de cel puțin 50% a numărului de imigranți? Eh, puteți avea un imigrant eh, clandestin, apare un al doilea și asta înseamnă o creștere cu 50%, ba chiar cu 100%. Deci, cel puțin 50% ați spus. Deci este oarecum ciudat ca, pe de o parte, să existe intenția de a se examina individual cazurile, iar pe de altă parte, vom utiliza și câteva criterii care trebuie explicate foarte bine, și anume de ce se aplică anumite criterii și nu altele. Noi nu suntem de acord cu faptul că nu putem schimba foarte mult conținutul acestei propuneri. Însă am dori cu toate acestea să avem mai multe explicații. Sper că împreună cu domnul Diaz de Mera să avem o dezbatere în comun împreună cu raportorii din umbră pe această temă și poate după aceea Vom avea mai multe idei pentru a înțelege mai bine această propunere. Un al doilea element. Domnul de Costa știe că vreau să mulțumesc uh, întregului departament și dânsului personal pentru faptul că a introdus o nouă categorie de persoane în acest regulament 539. E vorba de apatrizi care sunt deținătorii unor certificate din instanță emise de către statele membre. Însă, și aceasta, acest comentariu vreau să-l fac și pentru Sara, aceste persoane nu se bucură de un uh, regim al vizelor uh, un regim fără vize cu Irlanda și cu Regatul Unit. Iată de ce este foarte greu pentru aceste persoane și aceștia trebuie să vină în statele care sunt parte la acest regulament. Iată de ce ar fi bine să avem parte de ceva reciprocitate în acest sens. Și nu știu, domnule de Kester, dar sper să puteți relua această chestiune atunci când veți vorbi cu colegii dumneavoastră din Regatul Unit și din Irlanda. În concluzie, uh, sprijin ideea acestei clauze de salvgardare, dar e nevoie de multă atenție în precizare. Președintele, am uh, remarcat că, din nou, suntem în întârziere față de uh, program. Mai avem un punct, avem uh, un invitat uh, la acest punct. Uh, e vorba despre o strategie și aș cere reprezentantului Comisiei să facă un comentariu extrem de succint, astfel încât să putem asculta și concluziile finale ale raportului și să putem trece mai departe. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Perioada de trei luni pentru a se lua o uh, decizie în privința notificării unei situații de urgență e vorba de uh, situații de care uh, Comisia poate să aibă deja cunoștință uh, din partea Frontex sau trei luni este o limită maximă. Și ar trebui să existe un timp minim pentru a evalua situația și trec imediat la al doilea punct al doamnei Lutford creșterea de la 5 la 10 într-un uh, stat mic. Uh, asta uh, am vrut să spun în prezentarea mea generală, în sensul că mm, situația de urgență trebuie evaluată individual și uh, trebuie evaluat impactul ei asupra întregii Uniunii Europene. Chestiunea uh, Parteneri, parteneriatului. Sigur că mergem spre o liberalizare a dialogului cu Ucraina și Moldova. Deschidem uh, dialogul privitor la liberalizarea vizelor pe cât e posibil, dar deocamdată au existat precondiții uh, uh, privitor la facilitarea vizelor și readmisie avem uh, deja uh, stabilite acorduri cu Georgia uh, în privința Armeniei și Azerbaijanului, Comisia va adopta uh, recomandări în octombrie, dar uh, cu, uh, în perspectiva parteneriatului estic va exista această posibilitate pentru toate țările, dar în mod normal trecem prin acorduri de facilitare a vizelor și de readmitere persoanele fără cetățenie. Eh, regimul vizelor aplicabil acestor persoane în eh, Regatul Unit și în Irlanda nu este acoperit de acest eh, regulament. De aceea ce sugerăm noi este uh, să uh, li se aplice obligativitatea vizei, dar să li se lase statelor membre posibilitatea de a-i scuti de această posibilitate. Poate că vom avea altă ocazie să vorbim cu colegii din uh, uh Regatul Unit uh, despre aceste uh, probleme. Este un element al acordurilor, al achiurilor privitoare la acordurile Schengen. Da, mulțumesc, spune președintele. Dacă doriți să faceți o concluzie foarte, foarte scurt. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea încă o dată să mulțumesc Consiliului și Comisiei și în special doamnei Latford și doamnei Sanoca și aș vrea să fac un comentariu pentru comisie. Comisia este dispusă să aibă toate ședințele informale necesare pentru a clarifica acele detalii tehnice care ne-ar putea îngrijora pe noi. Iată concluzia mea. Mulțumesc, spune președintele, mulțumim pentru că ați fost atât de concis și acum trecem la ultimul punct care a fost uh, stabilit pe ordinea de zi este punctul 14, reuniune comună a LIBE și prezentarea făcută de doamna Miria Vasiliadu, coordonator la nivelul UE pentru combaterea traficului de persoane, bineînțeles, pe această temă. E vorba de directiva de prevenire și combatere a traficului de persoane. Există o referință aici la coordonatorul la nivelul european pentru combaterea traficului de persoane. A fost numită pe acest post doamna Miria Vasiliadu. Bun venit la comisia noastră. Vreau să mulțumesc dinainte interprenților care ne vor acorda probabil măcar 5 minute pentru a putea încheia această dezbatere și trecem acum imediat la prezentarea făcută de doamna Vasiliadu. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că mă ascultați la această oră târzie, în prima săptămână după vacanță. Știu că nu e cel mai ușor lucru. Stimați membri ai Parlamentului European, aș vrea să încep prin a vă mulțumi atât pentru interesul noastră în politicile Uniunii Europene de prevenire și contracarare a traficului uh, de ființe umane și pentru că sunteți interesați de activitățile mele curente. Și vreau să subliniez rolul dumneavoastră și activitatea noastră în uh, crearea postului pe care îl dețin acum și cred că ați exprimat foarte clar faptul că există o voință politică pentru a face o diferență în viața victimelor. Cum spuneam, am început misiunea acum șase luni și sper că voi putea îndeplini o sarcină care să nu se dovedească imposibilă, a îmbunătăți coerența între instituțiile, agențiile statelor uh, membre și ale Uniunii Europene și ale țărilor terțe care se ocupă de uh, lupta împotriva traficului. Uneori cifrele ne trezesc și vreau să reamintesc tuturor că traficul de ființe umane este sclavie și uh, e vorba de niște cifre uimitoare. Peste 2,5 milioane de oameni la nivel mondial, conform statisticilor Națiunilor Unite. 80% dintre aceste victime sunt femei și evident vorbim de o estimare. Departamentul American de Stat în 2011 a spus că poate fi vorba de 27 de milioane de oameni care sunt practic sclavi. Voi încerca să fiu cât mai succintă cu putință. Așadar, ce înseamnă uh, acesta. Înseamnă că trebuie să ne concentrăm pe prevenire, pe, pe uh, uh, partea juridică de, și pe ajutarea victimelor și trebuie să existe o dimensiune de gen și o dimensiune legată de dreptul omului foarte puternică, altfel vom da greș. Așadar, prima mea prioritate și în același timp provocare este să asigur coerența și coordonarea între serviciile Uniunii Europene și agențiile acestea Într-adevăr, în mod tradițional, traficul de ființe umane a fost uh, uh, a intrat în competența DigiHome, unde lucrez și eu. Membrii acestei comisii au subliniat de multe ori că situația nu poate continua așa și că aplicarea legii este fundamentală, dar că la fel de importantă este zona de prevenire, protecție, asistență și susținere oferită victimelor și participarea tuturor uh, stakeholderilor relevanți și aici vreau să subliniez rolul societății civile și de asemenea foarte important rolul uh, din politicii externe al Uniunii Europene. Mă aflu așadar în procesul uh, creierii uh, unei, unui set de politici cheie. Avem nevoie de o imagine foarte concretă a tuturor serviciilor, trebuie să știm ce face fiecare Trebuie să adunăm informații în zone legate de cooperarea polițienească, comerț, uh, muncă, migrație, egalitate de gen, antidiscriminare, politici de sănătate și acesta e doar începutul. Și o parte din aceste lucruri se referă la nevoia de a comunica mesajele și pentru a avea o coordonare mai bună. Mă refer și la parteneriate între uh, organizații private și organizații publice și oricine este dornic să intre în contact cu victimele să ajute. Președintele Comisiei a menționat o inițiativă care va duce rezultate tangibile în ce privește o mai bună coordonare la nivelul Uniunii Europene și cred că aceasta trimite un mesaj foarte, transmite un mesaj foarte clar de zero toleranță criminalilor, infractorilor și de un mesaj de susținere a victimelor. Cheia este evident implementarea uh, care urmează în următorul an și jumătate. Și văd rolul meu uh, ca o persoană care trebuie să se asigure că toate aceste divizii, divizări care există și înțelegeți foarte bine aceste divizări între securitate și dreptul omului să fie uh, anulate. Rolul meu așadar uh, îl înțeleg în a asigura un dialog concret între serviciile noastre din acest punct de vedere. Așadar, în acest moment creez un, un grup interservicii din diferite eh, servicii ale Comisiei Europene și până acum eh, avem 15 eh, directorate generale care au fost contactate pentru a participa. În DigiHome și în digi Justice, numai în DigiHome și în digi justice sunt atât de multe politici care au legătură direct cu problema traficului de ființe umane, încât, dat fiind faptul că avem atât de puțin uh, timp, o să vă spun doar numele lor, dar sigur puteți să-mi puneți întrebări. Așadar, am uh, identificat aceste politici și sunt uh, într-o ordine aleatorie. Propuneri pentru reformarea procedurilor privind azilul, uh, directiva privind condițiile de primire, agenda privind drepturile copilului, directiva privind exploatarea sexuală a copiilor, care este discutată, acțiunile Uniunii Europene interne și externe în privința violenței împotriva femeilor, uh, regulamentul privind uh, antidiscriminarea pe motiv de gen, pachetul uh, privind victimele traficului din 2004, directiva privind sancționarea angajatorilor, propunerea de directivă privind muncitorii sezonieri, planul de acțiune privind minorii neacompaniați, codul Schengen și manualul Schengen, toate aceste lucruri pe care ați lucrat și dumneavoastră și lucrați și dumneavoastră foarte mult au legătură cu activitatea mea, așadar în legătură, împreună cu colegii din DG Home încercăm să creăm mai multă coerență. Mai mult, există agențiile, cele șapte agenții de la Justiție și Afaceri Interne, Europol, Eurojust, Institutul pentru Egalitate de uh, Gen, Frontex, IPOL și așa mai departe, Agenția din Malta pentru susținerea uh, solicitanților de azil în ziua Uniunii Europene împotriva traficului, pe 18 septembrie, vom organiza un eveniment în cooperare cu președinția poloneză și cu Comisia pentru a permite participanților să facă schimb de opinii și să îmbunătățească cooperarea între agenții și este uh, bine că se întâmplă acest lucru și era momentul să se întâmple. De asemenea, Uh, lucrăm asupra unei comunicări privind traficul uh, de ființe umane. Sperăm că o vom avea în primul uh, trimestru din 2012 și va fi o strategie integrată. Sper că nu vom crea, sigur, nu vom crea o listă de inițiative diferite doar de dragul acestea și sper că ne vom concentra pe probleme care sunt presante și relevante. Așadar, săptămâna viitoare continuăm consultările de anul trecut, consultările cu societatea civilă și cu toți actorii implicați în legătură cu această strategie. Unele dintre idei, și sigur aici e vorba de brainstorming, ele vor include probleme legate de angajare, politicile de muncă sunt fundamentale, problemele legate de deja de președinția poloneză, rolul internetului în recrutarea victimelor. Asta devine o problemă foarte, foarte serioasă. Sigur, și evaluarea campaniilor de creștere a uh, uh, conștientizării, ce funcționează. S-au făcut multe lucruri valoroase, dar se pare că trebuie să mai lucrăm și pe zona de cerere. Mulți dintre membrii acestei comisii au contactat comisia cu întrebări legate de problema exploatării sexuale, dar și exploatării muncii. Și sigur, știm că directiva vorbește despre evaluarea impactului legislației naționale existente care criminalizează utilizarea serviciilor care sunt obiectul exploatării și traficului de ființe umane. Strategia nu ar fi una holistică dacă ea, cuprinzătoare, dacă ea nu ar uh, cuprinde probleme de gen și de drepturile omului, trecând dincolo de, de recunoașterea formală a acestor probleme. Așadar, noi pregătim o serie de documente pentru a pregăti pentru a înțelege mai bine ce înseamnă genul și egalitatea de gen în aceste politici, unde apare problema drepturilor omului. Și facem uh, activități mai concrete, așadar, Grupul de experți ai Comisiei privind traficul de ființe umane a, creat, a produs un raport foarte valoros a, privind această strategie, care cred că va ghida munca noastră și a, se cere crearea unui nou grup de experți. De asemenea, am avut o întâlnire cu raportorii a, așa cum era prevăzut de directivă. Am avut o întâlnire în iulie ei sunt acolo pentru o monitorizare clară, de fapt, nu o monitorizare, ci o raportare a problemelor și tendințelor în ce privește traficul de ființe umane. Comisia coprezidează această întâlnire și, într-adevăr, ultima a fost foarte fructuoasă și am discutat probleme legate de trafic cu președinția poloneză. De asemenea, am discutat această problemă cu Consiliul Europei, pentru că știți că iau Convenția împotriva traficului de ființe umane și există un grup de experți care monitorizează această, aplicarea acestei convenții. M-am întâlnit deja cu ei și încercam să discutăm posibilitățile de a reduce uh, suprapunerile și de a asigura mai multă coordonare, mai multă coerență și o activitate mai bună în ce privește această directivă. În ce privește datele Uniunii Europene? În ce privește datele Uniunii Europene? Sigur, prima întrebare care mi se pune la orice întâlnire la care mă duc este care e situația? Și răspunsul foarte cinstit e nu prea știm. Nu avem suficiente statistici, avem datele Uniunii Europene, avem date uh, indicative de la Departamentul de Stat American, dar cam atât. Și sigur, Uh, armonizarea datelor e foarte importantă și colectarea informației din statele membre este foarte importantă. Așadar, aceste uh, date statistice, împreună cu Digi Home Affairs, Comisia Europeană și alte instituții, am, încep, am început să colectăm date comparabile. Suntem la un stadiu inițial, dar sper că acest proces va continua în viitorul uh, apropiat. Finanțarea este evident foarte importantă. Comisia are 4 milioane de euro în programul de luptă împotriva traficului de ființe umane și există o cerere care a fost lansată pe 22 august. Se pot găsi mai multe informații uh, pe internet. Dar vreau să spun ceva despre finanțarea proiectelor. Am realizat la comisie, ca parte a acestui exercițiu de identificare a politicilor, că diferite servicii ale Comisiei fac uh, activități foarte bune uh, în, pe acest subiect al luptei împotriva traficului de ființe umane. Deci, suntem pe care să adunăm toate materialele de la diferitele servicii. Uh, până acum sunt nouă directorate generale implicate și toate aceste informații sunt acum pe website-ul uh, privind uh, lupta împotriva traficului. Și poți vedea toate aceste proiecte și asta e foarte util. Și următoarea întrebare este ce înseamnă asta? Deci ideea mea acum este să avem o uh, revizuire a tuturor politicilor și a tuturor uh, inițiativelor trecute și prezente ca să vedem ce semnificație au din punct de vedere al politicii și cum evaluăm în viitor și cum procedăm mai departe la planificarea strategică. Deci, cu alte cuvinte, sunt banii aceștia cheltuiți în modul cel mai potrivit? Asta nu știm și trebuie să vedem. Cum spuneam, o să vă... Nu o să vă ofer toate amănuntele, dar puteți vedea mai multe pe statul de internet. Începește dimensiunea internațională. Documentul de acțiune din 2009 a fost uh, prima încercare de a, a da mai multă coerență activităților Președinția maghiară a prezentat uh, în mai 2011 primul raport în legătură cu orientarea documentelor de acțiune, incluzând acțiunile statelor membre în ce privește uh, lupta împotriva traficului și iarăși avem vreo 200 de pagini cu o listă Excel cu toate proiectele finanțate de statele membre. Este fantastic, e o informație utilă și din nou o altă idee ar fi să vedem ce înseamnă toate aceste lucruri. Încotro se duce finanțarea. Așadar, acestea sunt idei pe care le explorăm în continuare. La nivelul Uniunii Europene, traficul de ființe umane se referă la contextul relațiilor cu vecinii din sud și din est, Balcanii de vest și, evident, Africa, în cadrul planului de acțiune UE Africa și e o problemă ridicată în dialogul politic cu diverse țări, mai ales în ce prește dialogul pe teme de drepturile omului. O să mă opresc aici, sper că v-am dat o imagine sintetică, dat fiind timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, dar vreau să vă asigur de intențiile mele sincere și de angajamentul meu de a crea o coerență vizibilă și o coordonare întărită în ce privește acțiunile împotriva uh, traficului de ființe umane. La început spuneam că e nevoie să ne concentrăm pe parteneriate, pentru că, sigur, uh, politicile antitrafic nu vor uh, avea succes fără asta. Așadar, aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră pe toată durata mandatului meu în această sarcină extrem de provocatoare pe care o mulțumesc. Mulțumim, doamna Vasiliadu pentru uh, prezentare. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru prezentarea pasionată și pentru, că efort, pentru efortul pe care l-ați făcut de a o scurta din cauza uh, presiunilor legate de program și uh, sunt uh, silit să deschid discuțiile, dar, dar nu uitați că avem o constrângere legată de timp care este dată de interpreți, vă rog să nu depășiți două minute. Deschidem uh, În primul rând, da, în numele tuturor membrilor Comisiei Libe, vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră. Și acum uh, deschid, cu, uh, deschid lista de lor de cuvânt. Încep cu doamna Het. Vreau să mulțumesc uh, prezentatoare. Aveți o sarcină foarte importantă și cred că vom putea continua să avem o bună cooperare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Ați avut foarte puțin timp la dispoziție, dar ne-ați oferit foarte multe informații. Sper că vom putea să ne mai întâlnim și altă dată ca să putem să avem informații uh, la zi despre ce se întâmplă. Ați ridicat problema prevenirii, pentru că asta este cea mai importantă sarcină pe care o avem în ce privește uh, abordarea uh, acestor probleme a traficului de ființe umane, a criminalității transfrontaliere. Trebuie să ne asigurăm că ne concentrăm pe prevenire și am spus acest lucru de câteva ori în Parlament în calitate de raportor. Este foarte important pentru toate statele membre să susțin această chestiune. Nu toți am făcut progrese similare și sper că dumneavoastră împreună cu coordonatorii din alte state membre puteți face progrese și puteți exercita presiune asupra statelor membre pentru ca ele să arate cum uh, rezolvă problema traficului cu ființe umane. Vă mulțumesc și sper să avem o bună cooperare în viitor. Mulțumesc membrii care doreau să ia cuvântul n-au văzut că o avem și pe doamna Bauer aici, care este... Nu, nu, nu. Nu. Președintele. Doamna Bauer este copreședinte în numele Comisiei FEM, pentru că președintele Comisiei FEM n-a putut participa. Oricum, doamna Bauer, aveți cuvântul ca să putem trece după aceea la restul membrilor. Mulțumesc, îmi pare rău că nu putem, uh, nu avem mai mult timp la dispoziție din cauza discuțiilor prelungite asupra subiectelor dinainte, în, în loc de 45 de minute avem doar 15. Eu uh, și eu trebuie să plec la un moment dat. Mi se pare că uh, anti-trafficking coordinator probably is the Cred că faptul că avem un coordonator al acestor politici este unul dintre primele rezultate ale directivei nou adoptate și vă doresc mult succes pentru că realmente este o problemă foarte serioasă. Aș vrea să vă pun o întrebare. Cu... Țineți seama de faptul că aveți resurse foarte limitate, mai ales resurse umane foarte limitate veți putea oare să abordați uh, tipuri mai uh, puțin frecvente de trafic, cum ar fi uh, cercetoria forțată, adopția ilegală pentru trafic sau chiar munca forțată. Sigur, știu că vom avea o altă posibilitate de a vă întâlni și de a discuta strategia și așteptăm foarte multe de la această nouă strategie. Mulțumesc, doamna Bauer. Doamna Boțcurt. mevrouw eh, Vasiliadu, welkom in deze Mulțumesc, eh, mulțumesc și doamnei Vasiliadu. Eh, bun venit în comisia noastră, sunt foarte bucuroasă că v-am ascultat ambițiile pe care le aveți pentru activitatea dumneavoastră, fără îndoială o muncă care este sprijinită de Parlament, cum spunea și doamna Powell. Este un lucru important eh, ca diversele țări membre, diversele politici să lucreze eh, având mijloacele oamenii ca să facă acest lucru și este foarte important eh, și pentru această comisie totul merge bine sau eșuează și trebuie să uh, stabilim priorități la nivel uh, european care trebuie tratate cum se cuvine. Uh, nu este o coordonare între diferitele organizații care se ocupă de aceste lucruri în statele membre și uh, Ă, traficul de persoane umane este tratat la diverse niveluri, este însă necesară această rețea de ONG-uri și dori chiar să știu ce credeți dumneavoastră, ați vorbit și despre țări terțe, cele care urmează să adere în curând, care se află, ă, să spunem așa, pe marginea ă, Uniunii Europene și care pot fi țări de unde pornește un tranzit putem face apel la aceste uh, țări și putem colabora cu ele, condiția fiind să existe legi uh, care să permită să se, de pildă în Balcani, să fie tratată situația așa cum se cuvine. De asemenea, importantă cooperarea cu Europol. S-au făcut pași importanți pentru um, încercându-se să se dezvolte această colaborare. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc coordonatoarei și să-i urez succes pe viitor. Pentru că la comisia noastră să avem o percepție foarte clară a acestui fenomen pe care dumneavoastră coordonați practic, ar trebui să avem o informație de bază și aș vrea să vă fac câteva sugestii în acest sens. Putem dezbate asupra acestora la următoarea noastră întâlnire. În primul rând, există șase itinerarii terestre foarte cunoscute, de asemenea șapte itinerarii maritime foarte cunoscute în afară de cele aeriene. Ar trebui să vorbim de asemenea despre tipologia organizațiilor uh, criminale și de legăturile familiare care există între ele. Ar trebui să vorbim, de exemplu, despre rolul chinezilor, despre exploatarea victimelor în patru domeniu, domenii, în uh, ceea ce privește munca, viața sexuală, munca copiilor și traficul cu organe. De asemenea, ar trebui să vorbim despre uh, traficul cu persoane și despre corupție, pentru că fără aceasta, aceasta n-ar putea exista. Și ar trebui să vedem uh, și felul în care funcționează pagina web a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Papadopulo. My native language. Voi vorbi în limba mea maternă. Uh, doamna Vasiliadu, aș dori să vă uh, felicit pentru numire și vă urez mult succes. Cred că o seamă din întrebările mele au primit deja un răspuns. În 2005, Consiliul uh, a, Uniunii Europene a luat o hotărâre care va fi de mare folos, cred, uh, în, uh, pentru a, a, dispune de cifre de comparație uh, traficul de persoane umane. Uh, cred că Ehm, e foarte important să dispuneți de aceste cifre comparative. A doua întrebare ehm, se referă la noile tipuri de trafic. Am înțeles că ehm, președinția maghiară vorbește despre noi tipuri de trafic exploatarea oamenilor și utilizarea lor în activități criminale, de pildă constrângându-i să cerșească în, uh, în Polonia, Danemarca, Cipru vor putea să beneficieze de această inițiativă, urmărind noi tip. Mai avem două minute, spune uh, președintele. Doamna Vasiliadu, aș dori să uh, folosesc primele minute pentru a vă um, spune o poveste. Săptămâna trecută am fost la Paris, pe marile bulevarde, spre uimirea mea, am văzut 50-60 de femei uh, din Asia, care evident uh, uh, erau angrenate în o activitate de prostituție. Am întrebat pe un comerciant, da, mi-a spus sigur, asta se întâmplă cam de doi ani. De ce chiar în inima Parisului? Ce am făcut? Mi-am luat am uh, profitat de prilej, m-am așezat vis-a-vis și uh, i-am privit uh, ceea ce v-aș sugera și dumneavoastră. Am observat ce se întâmplă. După 30 de minute, la ora uh, 1 la prânz, a apărut un domn foarte solid care uh, le-a împărțit niște caserole cu masa de prânz acestor femei asiatice. Eh, eu eh, sunt eh, avocat specializat în cauze penale și politician care s-a angajat în această luptă și sunt convinsă că ofițerii de poliție au simțit că este o activitate organizată și am două sugestii Eh, trebuie să ieșiți din birou dumneavoastră și colegii, să mergeți la Amsterdam și în alte locuri, în cartierele felinarelor roșii, vorbiți cu femeile implicate, vorbiți cu poliția locală și încercați să înțelegeți realitatea traficului pe urmă, puneți presiune pe statele membre să uh, elaboreze politicile necesare pentru a stopa traficul de femei, pentru că se creează prea multe uh, posturi uh, și e prea puțină acțiune și prea multă suferință. Vă mulțumesc. Doamna Vasiliadu, aveți cuvântul. Mulțumesc că voi încerca să fiu foarte concisă. Eh, ați eh, atins un număr de chestiuni eh, importante. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre noile forme de trafic și formele europene, cum ar fi cerșetoria forțată, munca forțată, serviciile domestice care par să fie în curs de mm, creștere. Există, sigur că suntem conștienți de fapt faptul că fenomenul capătă amploare. Nu cunoaștem însă amploarea lui. Strategiile noastre, strategiile de comunicare pentru anii care urmează trebuie să prevadă eh, și moduri de abordare a acestor chestiuni. Raportorii eh, naționali s-au angajat să se ocupe de uh, o seamă de probleme, de pildă s-a amintit aici președinția uh, maghiară de, mm, și mm, afirmația legată de noile forme de trafic. Uh, sigur că trebuie să ne să ne ocupăm și de alte uh, probleme, uh, totul trebuie monitorizat și să încercăm, bineînțeles, să înțelegem mai bine. Trebuie să înțelegem mai bine și noile proiecte și uh, posibilitățile finanțare. Uh, Sigur, cerem tuturor uh, să țină seama de aceste noi forme de trafic uh, în privința diverselor zone de acțiune politică și cum se pot coordona ele, trebuie să spun că resursele sunt limitate, însă aceasta este o perioadă în care nu e creștere și asta nu mă afectează doar pe mine, ci întreaga Europa, dar ce avem este o rețea de colegi, puncte de contact, uh, care s-au dovedit de foarte mare uh, ajutor în coordonarea activității. Situația nu e perfectă, dar este mult mai bine decât a fost și sper să devină tot mai bună. Uh, rețeaua europeană de ONG-uri uh, îmi propun să mă ocup uh, de această uh, problemă uh, încă nu știu prea multe despre acest lucru, nu știu dacă există o rețea suficientă, dar voi uh, sonda alte posibilități de finanțare și de dezvoltare uh, colaborarea cu agențiile este în curs, Europol, Eurojust, de pildă și uh, directorul Europol și președintele Eurojust au discutat posibilități de colaborare suplimentare. Avem Uh, și ideea de a, de a găsi căi concrete în care aceste agenții să colaboreze între ele, cu ajutorul, bineînțeles, al Comisiei Europene. În privința colectării datelor, uh, Știm încă foarte puține, nu există o armonizare a datelor între uh, statele membre care au fiecare felul său de a colecta datele și există multe posibilități colectarea de informații într-un uh, mod coerent ar fi o fază pilotă a acestui proiect. Uh, deocamdată nu există această posibilitate și, în fine, uh, o chestiune foarte controversată, chestiunea prostituției și a exploatării sexuale a femeilor. Eh, sigur că am primit foarte multe întrebări din partea membrilor acestor două comisii. Nu avem eh, o poziție în privința prostituției, este eh, de competența statelor membre, totuși vom Uh, studia uh, problema și sperăm cu ajutorul acestor studii să înțelegem mai bine consecințele uh, acestui fenomen, inclusiv în zona exploatării sexuale. Există legături cu violența, cu forța și așa mai departe și statele membre, desigur, vor fi consultate ca și ceilalți purtători de interes. E o chestiune foarte dificilă și vă pot da asigurări că Uh, m-am întâlnit cu uh, acești oameni, am fost în multe locuri și uh, susțin foarte mult poziția dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aștept cu nerăbdare să colaborăm și să raportez în fața dumneavoastră rezultatele. Vă mulțumesc, spune președintele, domnei Vasiliadu, pentru răspunsuri, pentru reflexiile dumneavoastră și uh, cele mai bune